Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor. So I'm back to the committee, Mr. Roy, with the full member, yeah? Wonderful. Good. Wonderful. A little problem. Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu einer Doamnelor și domnilor, bine ați venit la această întâlnire a Comisiei pentru Industrie, una foarte importantă. Aș dori să le urez bun venit colegilor de la Comisia pentru Cultură la audierea de astăzi și aș dori să urez bun venit domnule Geger, comisar desemnat. Bine ați venit în cadrul Comisiei pentru industrie, la care participă și colegi de la Comisia pentru Cultură. Nu cred că e cazul să mai facem uh, o introducere îndelungată. Știți că pentru această audiere am uh, făcut niște aranjamente foarte detaliate în ceea ce privește timpul alocat întrebărilor și timpul pentru răspunsuri și vreau să îi rog pe toți cei implicați să respecte cu strictețe limitele de timp fiindcă cei care sunt la sfârșitul listei trebuie să aibă și ei ocazia să pună întrebările. Știți de asemenea că pe dorata audierilor vom pune o întrebare foarte interesantă și importantă, cea referitoare la inovare, cercetare și tehnologie și știți, la fel de bine ca și mine, că în acest domeniu Uniunea Europeană are niște sarcini, niște obiective foarte importante. Ați citit cu toți documentele, așa că știu că cunoașteți detaliile referitoare la comisarul desemnat, la experiența sa anterioară. Prin urmare, Vom începe prin a-i da cuvântul doamnei comisar desemnat, care va vorbi timp de 10 minute și după aceea, conform listei de vorbitori, vom putea să-i punem întrebări. Vă rog, deci, să acceptați faptul că voi fi foarte strict, mai strict decât de obicei în ceea ce privește timpul de intervenție, ca toată lumea să aibă ocazia să intervină. Aceasta a fost partea introductivă și a... am reușit să economisesc deja 5 minute. Am să-i dau cuvântul doamnei Queen's direct. Uh, vă doresc bun venit încă o dată și acum aveți ocazia să vă prezentați în fața comisiei și să faceți declarația introductivă. Domnule președinte, membrii ai Comisiei ITRE, responsabilitatea și dialogul sunt în centrul democrației europene. În acest spirit, sper că apariția mea în fața dumneavoastră va aprova desemnarea mea ca viitor membru al Comisiei Europene, responsabil pentru cercetare, inovare și știință. Ca politician care sunt pasionată în legătură cu Europa și angajată pentru democrația parlamentară, aș începe uh, declarându-mi convingerile, experiența și viziunea. De când am cam, făcut o campanie pentru statutul de membru în Uniunea Europeană în 1972 al uh, țării mele, cariera, cariera mea, politică a fost legată uh, în Irlanda de uh, Uniunea Europeană. În experiența mea de ministru am lucrat pentru transformarea rapidă a Irlandei într-o societate pașnică și într-o economie bazată pe cunoaștere. Europa a fost forța inovatoare ca membru a Curții Europene de Conturi, am uh, avut ocazia să um, am o viziune mai profundă a Europei. Noi, eu cred că Europa are o datorie să inoveze, să se reconcilieze și să depășească dificultățile. 50 de ani de coexistență pașnică, o piață unică, moneda euro, euro Europa aduce schimbarea în lume. Noi ar trebui să ne amintim însă și de uh, rezultatele noastre pentru uh, viitor. Dacă voi fi aprobată, voi uh, susține valorile noastre democrate, democratice, sociale și economice. Agenda transformațională a uh, liniilor directoare al dom- a domnului Barroso confirmă acest lucru. Acest nou portofoliu pentru cercetare, inovare și știință confirmă angajamentul președintelui Barroso. În mod fundamental, uh, eu mă voi ocupa cu promovarea cercetării, inovării și științei. O uniune cu adevărat inovatoare trebuie să susțină piețele care sunt deschise pentru noi veniți. Cercetarea transfrontalieră care aplică noi des- descoperiri științifice și îi unește pe cercetători. Inovarea înseamnă să știi când să cooperezi și când să uh, fii competitiv la nivel internațional. Cunoașterea, cercetarea și excelența științifică sunt la baza inovației în noua economie, uh, cunoașterea va înlocui țițeiul ca prima forță motivantă a economiei. Comisia, în viziunea sa pentru Uniunea Europeană 2020, va avea o agendă de reforme care va conecta și va urgenta inovarea, bazată pe moștenirea lăsată de Ianes Potocnic, vom avea o viziune comună pentru cercetare, inovare și știință. Aceste reforme vor avea două părți strategice pentru a avea o piață unică pentru inovare și, în al doilea rând, pentru a realiza un spațiu european al cercetării. Trebuie să rezolvăm barierele și obstacolele în calea inovației. O piață unică pentru inovare poate fi pregătită și îndeplinită de Comisia Europeană în parteneriat cu membrii acestui, acestei comisii. Trebuie să învățăm din succesele finanțate de Banca Europeană de Investiții și să acordăm stimulente pentru instrumentele financiare. În pilonul de cercetare, dacă voi fi aprobată ca membră a Comisiei Europene, voi uh, acorda atenție unei politici de cercetare cu trei priorități să realizez un spațiu european al cercetării, să uh, rezolvăm marile provocări ale societății și să creez o cultură de uh, cercetare și inovare. Înseamnă, acest lucru înseamnă dezvoltarea celor cinci inițiative ERA. Noi trebuie să facem a cincea libertate pentru mobilitatea cercetătorilor, a cunoașterii și tehnologiei, în Europa o realitate. Cercetătorii noștri trebuie să fie uh, pregătiți și să fie protejați cu drepturile de pensie. Știm că obiectivul Barcelona de 3% este foarte important, dar pentru a-l obține avem nevoie de un climat de investiții mai bun pentru cercetare. Importanța încurajării uh, cercetării frontaliere printr-un uh, Consiliu de Cercetare European este extrem de importantă. Trebuie să evităm fragmentarea și duplicarea. În al doilea rând, trebuie să uh, avem în vedere marile provocări ale societății. Schimbarea climatică este zona principală în care cercetarea a schimbat opinia cetățenilor. Trebuie să vedem cum afectează schimbarea climatică vie- viețile cetățenilor. În energie trebuie să acordăm un plan de strategic de energie și tehnologie și să investim în soluții pentru a rezolva necesitățile de energie. De asemenea, comunicarea beneficiilor și rezultatelor cercetării publicului va fi crucial pentru a transforma susținerea publică. Trebuie să susținem cercetarea inovatoare prin susținerea inițiativelor comune pentru tehnologie și pregătirea condițiilor în piețele principale. Trebuie ca femeile să aibă un, un roc, rol mai central în știință. Trebuie să rezolvăm și diferența din ce în ce mai mare dintre știință și societate. Societatea trebuie să cunoască și să fie familiară cu știința care îi uh, determină progresul știința își are locul în societate. Cel de-al șaptelea program cadru de cercetare 2007-2013 este cel mai mare program de cercetare public din lume. Acest program cadru va fi văzut ca un instrument și nu ca un obiectiv în sine. Eu mă angajez să colaborez cu Parlamentul European în evaluarea intermediară a celui de-a șaptelea program cadru. Participarea IMM-urilor rămâne o preocupare. Simplificarea procedurilor financiare și administrative ale celor de șaptelea program cadru trebuie să fie uh, făcută. Trebuie să maximizăm simplicitatea fără a compromite uh, calitatea auditurilor sau a evaluărilor. Pentru parteneriatele public-private, acest lucru înseamnă reguli de operare mai uh, uh, ușor de folosit pentru inovatori. Trebuie să ajungem și la un consens instituțional. O lume cu zero risc înseamnă o lume cu zero inovații. În final, trebuie să examinăm cum putem să uh, aducem fonduri structurale în, suplimentare în cercetare. Europa trebuie să lucreze la timpul viitor. În parteneriat cu Parlamentul European și cu această comisie putem să mergem înainte. Împreună putem să facem o diferență și trebuie să o facem. Herzlichen Dank, Frau gegen Das fing schon gut an. Wir haben schon Vă mulțumesc, doamna Gegen-Quinn. A fost un început bun primul orator. Un minut întrebare, răspuns două minute. Doamna Del Castillo. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Keogan, vreau ca în numele grupului meu, al grupului popular european, să vă spun bun venit la această comisie de industrie. Avem foarte puțin timp la dispoziție, așa că voi trece direct la întrebarea pe care o am. Cred că a fost o decizie foarte bună ca uh, cercetarea și inovarea să fie împreună. Și cred că domnul Barroso a reușit să pună aceste două elemente, inovarea și cercetarea, în centrul dezvoltării europene. Însă, dacă mergem mai departe cu acest raționament, ne dăm seama că e vorba de un portofoliu care conține aceste elemente și, pe de altă parte, competențele aparțin unui alt portofoliu. Institutul European de Tehnologie, care are legătură cu cultura și toată cercetarea are legătură cu industria, pe de altă parte. Și sperăm să avem aici un act legislativ pe această problemă de inovare. Ce se va întâmpla cu acest conflict de competență între ce se întâmplă cu teoria legată de inovare și instrumentele pe care le avem? Thank you, Mrs. Del Castillo. Mulțumesc, doamnă Del Castillo Vera. Cred că trebuie să ținem cont de un lucru important atunci când s-au prezentat liniile directoare ale președintelui Barroso la Parlament. Acesta arăta că în centrul politicilor europene se află cercetarea și inovarea pe viitor. Dacă dorim să facem față provocărilor globale și să facem ca Europa să iasă din criza actuală, atunci avem nevoie de inovare avem foarte multe talente din punctul de vedere al cercetării și avem o cercetare foarte bună care a fost foarte utilă și de calitate, însă trebuie ca acestea să se traducă în locuri de muncă, pentru că despre asta e vorba. Cu toții suntem oameni politici și știm foarte bine, mă înțelegeți, pentru că eu vorbesc ca un om politic. Pentru mine asta înseamnă că această cercetare din teorie să streacă la practică și să se transforme în locuri de muncă. La un moment dat, mulți tineri erau încurajați să cerceteze și să învețe în domeniul financiar. Însă acest domeniu financiar acum nu mai este foarte util, nu mai sunt locuri de muncă acolo. Acum avem nevoie de tineri care să intre în domeniul științei și al inovării. În ceea ce privește rolul meu față de rolul altor comisari, bineînțeles că inovarea are implicații în toate celelalte portofolii ale comisiilor și acest lucru a fost deja hotărât la nivelul președintelui Comisiei, pentru că eu voi avea rolul principal de a coordona această activitate, însă nu pot face acest lucru singură. Am nevoie de toți colegii comisari care vor lucra împreună cu mine și care vor lucra în domenii diferite ale inovării, indiferent că e vorba de economie, de firme, de companii, de locuri de muncă, cu toții trebuie să lucrăm împreună pentru a putea ajunge la Uh, rezultate bune în acest domeniu al inovării. Mulțumesc. Doriți o întrebare suplimentară? Da. Cred că e o problemă aici pentru că dacă pe de o parte avem teoria și pe de altă parte bugetul și competențele, atunci acest conflict este o problemă pentru a atinge obiectivul pe care îl dorim. E o problemă care nu e ușor de rezolvat și trebuie să găsim o soluție pentru că altfel vom ajunge la un instrument care nu ne va ajuta să facem progrese în domeniul care ne interesează, acela al inovării și al cercetării. Doamna Quinn? Bineînțeles că sunt de acord că există o dificultate, însă acesta este un prim pas în care știința, inovarea și cercetarea sunt puse într-un singur portofoliu pentru a da dovadă de această voință politică și trebuie să facem acest lucru cât mai repede. Pe de altă parte, trebuie să permitem să se dezvolte parteneriatele public-privat, să ne asigurăm că munca foarte bună care este făcută de uh, instrumentele la nivelul BEI să promoveze și mai mult alte domenii, de exemplu domenii precum ar fi IMM-urile, care sunt o adevărată uh, coloană vertebrală a industriei noastre. Și până acum uh, ei n-au participat îndeajuns sau n-au avut instrumentele necesare pentru a participa pe cât se putea. Deci inovarea înseamnă în primul rând o cooperare strânsă cu toți comisarii care sunt implicați. Cu toții trebuie să coopereze împreună pentru a putea crea acea punte de care avem nevoie și pentru a avea rezultate și vă asigur că voi face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Teresa Riera Madurel, vă rog! domnule președinte. Doamnă Hogan Quinn, bun venit în numele grupului meu și vă mulțumim pentru prezentarea care ați făcut-o. Ați spus și suntem de acord cu acest lucru, inovarea și cercetarea sunt două elemente cheie pentru a îmbunătăți competitivitatea, elemente esențiale ale strategiei de ieșire din situația de criză. Însă există un alt aspect pe care aș vrea să-l menționez aici, pe care și dumneavoastră l-ați menționat întreagă, și anume că cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru a putea îmbunătăți calitatea de viață a cetățenilor europeni. Pentru că, până la urmă, obiectivul nostru cel mai important ca oameni politici este acesta, cum credeți că ar putea contribui Comisia pentru a promova această dimensiune socială a inovării și cercetării, pentru ca până la urmă să se ajungă la mai multe și mai bune locuri de muncă pentru a îmbunătăți sănătatea, condițiile de muncă, coeziunea socială și integrarea persoanelor cu dizabilități? Și aceasta în cadrul modelului spațiului european de cercetare pe care încercăm să-l construim. Mulțumesc! Thank you. Well, in creating... Mulțumesc. Atunci când creăm acest spațiu european de cercetare, facem acest lucru din mai multe motive. În primul rând, este o activitate care a început în anul 2000 era o idee măreață, oamenii au spus că trebuie să sprijinim această idee și să o promovăm. Și ca urmare a tratatului de la Lisabona, și eu ca, Lisab- ca irlandeză cunosc foarte bine acest uh, subiect, deci un, o consecință bună este că articolul 180 cere, ne cere să creăm acest spațiu european de cercetare și articolul 182.5 ne permite să creăm acest spațiu european de cercetare și astfel s-a, uh, a apărut ERANET. ERANET se referă la coordonarea activității de cercetare, fiindcă multe dintre cercetările la nivel european sunt excelente, dar se derulează în zone diferite și de multe ori sunt eforturi care se uh, repetă. De exemplu, în domeniul siguranței produselor alimentare, Comisia a observat că există 72 de Uh, studii de cercetare care sunt efectuate cu privire la bacteria Salmonella, aceeași bacterie. Deci e clar vorba de duplicare, de lipsă de coordonare și aici nu lucrăm ca o uniune pentru a uh, da rezultatele pe care le dorim. Ce poate face sectorul privat? În cadrul spațiului european de cercetare din 2003 s-a dezvoltat platforma tehnologică europeană care este condusă de reprezentanții industriei, se axează pe rolul uh, industriei private, au fost create noi locuri de muncă, uh, se încearcă dezvoltarea de noi rețele, tehnologii pentru energie solară, toate aceste lucruri care să ne ajute să ieșim din criza economică. Din diferitele domenii uh, ale acestei platforme tehnologice avem inițiativa de cercetare comună și știți că avem cinci astfel de inițiative și în, pe parcursul pregătirii pentru această audiere intervine domnul președinte, vă mulțumim. Uh, este bine să vă grăbiți pentru a avea timp și pentru o întrebare suplimentară. preguntava. Mulțumesc domnule președinte. Eu mă gândeam mai degrabă la faptul că anul acesta este anul de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Și președinția spaniolă a propus în acest sens anumite măsuri pentru a promova dimensiunea socială a cercetării și a inovării. Și vreau să vă întreb ce fel de instrumente credeți că ar trebui să promoveze Comisia în acest sens? First of all, I should have... Întâi de toate, ar fi trebuit, sigur, să menționez faptul că aceasta este una dintre prioritățile președinției spaniole în ceea ce privește cercetarea. Există mai multe studii de cercetare care au legătură cu zonele care sunt legate direct sau indirect de reducerea și eliminarea sărăciei. Fie că este vorba de uh, statele membre europene sau în afara acestora. Însă trebuie să abordăm acest aspect, mai ales în domeniile în care e nevoie de soluții pentru reducerea și eliminarea sărăciei. Și acest lucru este posibil doar dacă acționăm în mod politic. E foarte ușor să vorbești teoretic, dar practica este mult mai importantă. Trebuie să fim proactivi, trebuie să ne implicăm în acțiuni concrete. Nu mă refer doar la mine, sigur, ci și la alți colegi comisari și de aici este foarte important să avem coordonare și uh, corelare. Mulțumesc, uh, doamna Lenaic. Min fråga rör två sidor av engagemanget och nyttan med forskningspolitiken. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referă la două aspecte ale politicii de cercetare. Cooperarea dintre cercetătorii uh, din spațiul privat și cei din spațiul public este foarte importantă. De curând, 39% din participarea la programul cadru de cercetare a avut loc în um, sectorul privat. Acum este de 35%. În mare parte acest lucru se datorează birocrației. Și aș vrea să știu ca dumneavoastră ce credeți că puteți face în ceea ce privește birocrația, având în vedere experiența dumneavoastră la Curtea de Conturi. O a doua întrebare, cercetarea referitoare la celulele sușa este foarte importantă. Vrem să știm ce se poate face în ceea ce privește politica pentru această cercetare și ce se poate obține. O parte importantă a politicii de cercetare se referă la cercetarea pe celulele sușă. Care este poziția dumneavoastră cu privire la acest subiect? Întâi de toate, cercetarea public-privată și cum putem implica mai mulți oameni. Aveți dreptate aici. Unul dintre motivele pentru care comisarul Barroso mi-a dat acest portofoliu este tocmai acest motiv al simplificării. Și probabil experiența mea la Curtea de Conturi l-a făcut să creadă că sunt potrivită pentru acest domeniu. Curtea de Conturi a fost prima instituție care a recunoscut atunci când și-a dat uh, avizul pe audituri că trebuie să existe diferențe diferiți indici de eroare în diferite domenii ale politicilor comunitare. Și dacă vrem să asigurăm simplificare cu adevărat, trebuie făcute o serie de lucruri. Însă să nu uităm ce s-a făcut deja până acum în, cadrul, în programul cadru 7 în ceea ce privește simplificarea. De exemplu, din momentul solicitării până în momentul acordării grantului s-a redus. Avem un fond de garanție care înseamnă că există o net voie mai scăzută de certificate de audit sub un anumit nivel de valoare financiară a programului. Avem o facilitate unică de înregistrare prin care, dacă ești partea mai multor programe de cercetare, în loc să introduci în mod regulat informații de fiecare dată, există o uh, facilitate de înregistrare unică și există 15.000 de oameni care folosesc deja acest lucru. Curtea de conturi a mai analizat un alt aspect foarte important din punct de vedere al simplificării și anume s-a spus că pe baza unui document al Comisiei, că trebuie să vedem care este riscul tolerabil de eroare. Acest lucru trebuie să fie examinat, dar în niciun caz nu putem să compromitem uh, buna gestiune financiară. Și cred că acest lucru se poate face fără să compromitem o bună gestiune financiară. Fiindcă mai puține reguli înseamnă mai puține greșeli, mai puține erori. Deci trebuie să simplificăm ceea ce avem și acest lucru nu doar ne va ajuta la ceea ce avem în prezent, ci va ajuta și IMM-urile să se implice mai mult. Domnule președinte, mai avem o altă întrebare. Intervinte domnul președinte. Poate ar dori domnul Aic să pună o altă întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Răspunsul dumneavoastră este deci o garanție a faptului că veți face eforturi pentru a combate birocrația și pentru a vă îndrepta către simplificare. Dar insist pentru a doua întrebare. Care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește politica actuală privind lupta împotriva unor afecțiuni foarte grave, Alzheimer, diabet? Există foarte multe studii făcute în prezent, una în domeniul bolilor neurodegenerative, printre care și Alzheimer. Acesta este genul de activitate, de cercetare de care avem nevoie pentru a inova și pentru a da produse mai bune care să permită oamenilor ca, pe lângă faptul că trăiesc mai mult, să aibă și o viață mai sănătoasă. Dacă vrem să facem acest lucru, trebuie să avem o activitate de cercetare mai intensă și rezultatele cercetării să ajungă la um, companiile care fac medicamente care să ajute societatea să fie una mai sănătoasă și în cele din urmă să se vindece aceste boli. Există speranță, există cercetări care arată că oamenii care au aceste boli pot fi ajutați și acest lucru trebuie să se reflecte și la nivelul politicilor guvernamentale din statele membre. Mulțumesc. Următoarea întrebare din dom- partea domnului Butichefer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să vă spun bun venit din partea verzilor, pentru că avem o simpatie specială pentru candidata care vine din partea Partidului Ecologist din Irlanda. Și vreau să vă întreb în legătură cu răspunsurile scris pe care le-ați prezentat n-ați răspuns în legătură cu problema cercetării centrate pe om. Vreau să vă întreb dacă viziunea dumneavoastră asupra inovării și a politicii de cercetare include și acest concept. Pentru că e vorba aici de a trece dincolo de uh, inovarea centrată pe produse. Aceasta înseamnă să înțelegem că politica de inovare trebuie să țină cont și de obiective sociale și de mediu. Și vreau să vă întreb ce fel de indicatori putem folosi pentru a vedea care este valoarea socială produsă de politica noastră de inovare și cum ne putem asigura credibilitatea socială a acestei politici de inovare. Well, of course, innovation policy. Doamna Gagan Quinn, bineînțeles că această problemă a inovării trebuie să facă față provocărilor sociale cu care se confruntă Uniunea Europeană și lumea în general. Care sunt acestea? În primul rând, una pe care ați menționat-o, eficiența energetică. Schimbarea climatică ne afectează pe toți și ne dăm seama dacă ne uităm pe geam ce se întâmplă. E foarte ușor. Există un domeniu acest al schimbării climatice în care cercetarea a schimbat mentalitatea noastră. Acesta este un exemplu clar în legătură cu ce poate face cercetarea. Eficiența energetică poate fi obținută printr-o reglementare bună, prin cercetare și inovare, iar planul de eficiență energetică la nivel european trebuie să fie revizuit anul acesta, după cum știți foarte bine. Iată de ce planul de recuperare economică care a fost adoptat la Comisie în anul 2009 stabilește și posibilitatea parteneriatelor public-privat tocmai în aceste domenii în care pe care le menționați dumneavoastră, și anume fabrici pentru viitor, mașini curate, ecologice, locuințe care să respecte criteriile de mediu. Toate acestea într-un plan pe care îl susținem, care să fie durabil și care să ne permită să avem să utilizăm în mod durabil energiile pe care nu le vom avea pentru totdeauna, să utilizăm mai mult energii regenerabile și să analizăm care sunt energiile de viitor. Aceasta pentru a avea un mediu curat, nu doar pentru noi și pentru copiii noștri, ci și pentru generațiile viitoare. Herzlichen Dank. Herr Bütikofer, Nachfrage, bitte. Mulțumesc. O întrebare suplimentară, vă rog. Oratorul vorbește fără microfon. Vreau să vă întreb în legătură cu accesibilitatea rezultatelor cercetării. Programul cadru 7 include aici și posibilitatea cunoștințelor pe internet. Și vreau să vă întreb dacă sunteți dispusă să promovați acest schimb de informații și de cunoaștere care uh, promovează practic rolul cercetării. Bineînțeles că sunt de acord cu aceste schimburi de cunoștințe. Însă, pentru a putea avea acces la rezultatele cercetării din Europa, trebuie să asigurăm niște baze și acestea mă implică nu doar pe mine, ci mai mulți comisari. De exemplu, trebuie să vedem ce se întâmplă cu drepturile de proprietate intelectuală, care sunt un obstacol în calea accesibilității. Trebuie să vedem care este, de exemplu, costul accesului la o astfel de informație care este de 20 de ori mai mare aici în Uniunea Europeană decât în Statele Unite. E adevărat că în ultimii zeci, în ultimele, ultimii zeci de ani am făcut multe progrese, dar nu este îndeajuns. Eu am, am intenția să lucrez cu domnul Barnier pentru a face o propunere în acest sens Parlamentului pentru a putea elimina aceste obstacole și pentru a asigura niște brevete mai eficiente. Voi lucra pe mai multe dosare, nu doar în domeniul meu, ci și cu ceilalți colegi comisari, pentru a ne putea asigura că această cunoaștere, aceste rezultate ale cercetării pe care le avem în ziua de astăzi, să poată fi accesibile. Și dacă dorim să avem o planetă mai bună, mai curată pentru noi și pentru generațiile viitoare, atunci ar trebui să asigurăm condiții de accesibilitate pentru aceste rezultate ale cercetării, fără a le pune în pericol. Mulțumesc, domnul Chichester, vă rog. Gagan Quinn, your... Doamna Gagan Quinn, ați pus accentul pe cooperarea cu Parlamentul și salutăm acest lucru. Însă, aș dori să spun că ne așteptăm ca dumneavoastră să luați inițiativa. De asemenea, accentul pe care l-ați pus pe experiența de la Curtea de Audit în legătură cu povara administrativă în cercetare uh, este binevenit. De aceea vreau să vă întreb dacă veți fi un comisar pentru cercetare care vine cu idei noi sau veți fi un comisar care face ca instrumentele existente să funcționeze mai bine. Și în acest proces veți menține principiul ex- ex- excelenței. În primul rând, sunt uh, politician și nu funcționar. Asta în primul rând. Sunt uh, pentru acțiune, am, avem, am avut suficiente vorbe, Acum este timpul pentru acțiune. Acum trebuie să acționăm cu cercetarea pe care o avem în domeniile necesare. Da. Uh, și a doua afirmație a dumneavoastră este corectă. Voi folosi instrumentele care există deja pentru a mă asigura că vom avea rezultate în domeniile necesare în care avem nevoie de cercetare pentru a rezolva probleme. Și există modalități prin care putem folosi cercetarea de care dispunem. Cei din Irlanda știu că sunt o persoană activă, am opinii foarte puternică și um, nu aveți de-a face cu o funcționară. Este vorba de un politician care uh, știe uh, cum să facă lucr- să pună lucrurile în mișcare și care vrea să uh, facă ceva într-adevăr. Domnul Cicester. Mulțumesc, domnule președinte. Care ar fi atitudinea dumneavoastră în legătură cu unele dintre proiectele pe care le avem noi? Uh, Fusion, ITER, Galileo. Aceste proiecte foarte importante pentru uh, bugetul de cercetare doamna Gering Quinn. Cred că bugetul de cercetare trebuie să includă și proiecte mari și mici. Uh, de, de exemplu, uh, proiectul ITRA, proiectul experimentar pentru uh, energie nucleară, termonucleară este un proiect pe termen lung, nu este vorba doar despre Uniunea Europeană, este un proiect internațional în care Uniunea este, țara, este gazdă. Însă avem mulți parteneri în lume care sunt implicați și ei și pe care trebuie să-i încurajăm. Este singurul proiect, dacă pot spune așa, care privește provocarea globală a energiei ecologice. Acest proiect nu poate să fie menținut cu orice cost și ceea ce trebuie să fac eu în viitorul apropiat este să examinez toate aspectele. Trebuie să privim, primim un raport de progres pe care îl voi examina. Există multe uh, semne de întrebare în legătură cu estimările de cost și așa mai departe. Nu dețin aceste detalii acum, însă când voi primi acest raport, îl voi analiza. Avem nevoie de management eficient, avem nevoie să ne asigurăm că singurul proiect pe care noi și partenerii internaționali îl avem va funcționa bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Doamna Matias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamna comisar desemnat, în numele și din numele, în, în numele grupului meu. Am discutat despre cercetare, finanțare, instrumente, dar nu am vorbit despre oameni. Și un lucru este cert, avem nevoie de cercetători în Europa și nu avem suficienți cercetători. Numărul de cercetători de care avem nevoie pentru a transforma Europa în cea mai mare economie bazată pe cunoaștere din lume continuă să scadă. Aș dori să vă întreb ce părere aveți despre această situație, ce măsuri ați lua pentru a încerca să depășiți problema contractelor insuficiente care există acum. Vă mulțumesc. Noi trebuie să încurajăm o Uh, liberă circulație a cercetătorilor, după cum am spus în remarcile introductive. Dacă susținem un spațiu european al cercetării, trebuie să înființăm un climat care încurajează cercetătorii să fie angajați în sistem, să se poată deplasa în cele 27 de state membre, fără să se îngrijoreze în legătură cu condițiile de muncă, drepturile de pensii, drepturi și așa mai departe. Și Mă interesează faptul că președinția spaniolă a decis să aibă un consiliu comun ministerial care să includă uh, ministrii de cercetare, ci și ministrii de ocupare, ministrii pentru forța de muncă. Pentru că facem acest lucru împreună pentru a ne asigura că uh, condițiile de lucru care îi împiedică pe cercetători să circule în între statele membre uh, vor uh, putea să fie uh, depășite. Și voi lucra cu colegii mei pentru a mă asigura că vom putea face acest lucru. Doamna Matias, întrebare suplimentară? Vă mulțumesc pentru acest răspuns, doamnă comisar desemnat. Cred că există o tendință din ce în ce mai mare de a concentra investiția europeană, investițiile europene. Există Consiliul de Cercetare European și aș dori să ne dați câteva răspunsuri în acest sens. Cum, ce veți face pentru a integra mai bine statele membre mici într-un sistem de cercetare european și ce rol vor avea, avea aceste state în sistem, pentru că în acest moment sistemul nu este chiar corect. Doamna Kegan Quinn. Aceasta a fost una dintre problemele care au fost ridicate de mai multe persoane cu care am vorbit în această comisie. Și, în mod clar, dacă privim cele 27 de state membre, există diferențe. Ce putem face pentru a echilibra acest lucru? Există un lucru pe care trebuie să-l facem, în primul rând, la instituțiile de nivel 3 pentru cercetare, fie că sunt institute de cercetare, universități sau certe de cercetare, trebuie să modernizăm, trebuie să le modernizăm în statele mici. Dar nu în domeniul cercetării trebuie să facem acest lucru. Trebuie să permitem ca fondurile structurale să fie folosite. Au fost folosite în statele pe care le cunosc eu cel mai bine pentru a construi o economie a cunoașterii. Să utilizăm aceste miliarde de euro uh, pentru a construi nu doar infrastructura, ci și capacitățile. Vă mulțumesc. Urmează doamna Țavela. Doamna Gagan Quinn, bine ați venit. Vă urez mult succes pentru nominalizarea dumneavoastră. Întrebarea mea se leagă de cea a domnului Chichester. Problema energiei nucleare pentru scopuri pașnice și non-pașnice este în centrul relațiilor inter- internaționale, să privim doar exemplul Iranului. De 10-15 ani nu avem suficient personal la nivel universitar pentru a face cercetări în acest sens. Nu se prea face cercetare în domeniul energiei nucleare, ceea ce reprezintă o problemă. Aveți probleme? Ce ați face pentru a încuraja cercetarea la nivel universitar pentru a putea forma ingineri în domeniul nuclear, în acest domeniu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Tavela în legătură cu energia nucleară, nu există un răspuns universal care să rezolve problemele de energie și de climă care există în lume. Cercetarea europeană este implicată în energia nucleară. De exemplu, dacă privim cel de-al șaptelea program Euratom, acest program este implicat în ambele aspecte ale cercetării nucleare în, și în fisiune și în fuziune. Partea cea mai mare a domeniului de fuziune este în pro, proiectul ITRA. Însă, energia nucleară rămâne o alegere națională. Este o tehnologie care nu are emisii de carbon și Cercetarea în acest domeniu trebuie să fie menținută și dezvoltată ca opțiune pentru statele membre care doresc acest lucru. Și acest lucru este important și este important să uh, spun acest lucru, dat fiind că vin din statul membru Irlanda. Este o problemă care ține de statele membre și nu ar trebui să începem să spunem statelor membre ce mix de energie să utilizeze. Nu este competența noastră și nu este nici rolul nostru. În ceea ce privește energia nucleară, aceasta rămâne o alegere tehnologic, tehnologică și mă voi asigura că cercetarea va fi menținută și dezvoltată în statele membre care doresc să continue acest lucru. Vă mulțumesc, doamna Țavela. Aveți o întrebare suplimentară? Nu, mai am întrebări, mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează dom- domnul Sosa Wagner. Señora, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe doamna candidat pentru acest post atât de important în Uniunea Europeană. Aș vrea să vă întreb, dacă pentru viitorul plan european de cercetare aveți de gând să creșteți resursele economice pentru acele domenii de cercetare care n-au o legătură directă nici cu domeniul uh, afacerilor, nici cu viața economică. E vorba de o, să zicem, cercetare nerentabilă, și trebuie să ținem cont de faptul că de multe ori uh, ceea ce nu e rentabil e în același timp și foarte eficient. Și atunci când am analizat studiile care s-au făcut aici, îmi puneam întrebarea, de exemplu, dacă operele lui Kant ar fi putut fi finanțate de Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Gegenkin. Domnule Sosa, eu sunt de părere că orice fel de cercetare este de valoare, poate fi utilizată și depinde de industrie și de guverne, depinde de parteneriatele care sunt stabilite să hotărească cum pot folosi rezultatele cercetării care sunt disponibile. Noi susținem programul cadru pe care îl avem pentru cercetare, pentru că acesta este programul de finanțare cel mai mare pentru cercetare în lumea întreagă și în cadrul acestui program sunt foarte multe tipuri de cercetare care sunt susținute în cele 27 de state membre. Și, după cum știți, în următoarele luni de zile vom face o evaluare internă a acestui program cadru al șaptelea. Această evaluare se va face în toate domeniile implicate, toate domeniile de cercetare. Iar în urma rezultatelor acestei evaluări vom vedea unde au existat dificultăți, unde au existat probleme, unde e nevoie de o mai mare promovare a celor cercetări, și așa mai departe. Iar eu voi analiza cu foarte mare atenție rezultatele acestei evaluări intermediare pentru a vedea ce schimbări sunt necesare în al șaptelea program cadru și de asemenea să vedem pentru următorul program cadru ce ar trebui să fie schimbat, ce ar trebui să fie mai bine legat, ce ar trebui să fie promovat atunci când îl vom propune. Deci puteți fi sigur că nu lăsăm deoparte niciun fel de cercetare și avem nevoie de această evaluare intermediară pentru a vedea ce nu merge bine deocamdată și puteți fi sigur încă de, de pe acum că dacă e nevoie de vreo schimbare, o vom face. O întrebare suplimentare? Nu ai mai pregunta, señor președinte. Nu, domnule președinte, nu mai am nicio întrebare. Mulțumesc. Domnul Odi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să vă felicit, uh, doamnă Geogan, pentru dinamismul dumneavoastră. Veți avea un buget de aproximativ 9 miliarde, un buget care nu este prea mare față de provocările cu care vă confruntați, dar vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră negocierea următoarelor perspective bugetare pentru 2013? Pentru că cercetarea în ziua de astăzi se realizează mai degrabă în statele membre ale Uniunii și nu credeți că a venit momentul să comunitarizăm această politică a cercetării. Dumneavoastră care ați fost ministru și știți foarte bine ce înseamnă uh, egoismul la nivel național, nu credeți că avem nevoie în sfârșit de un buget comunitar care să răspundă provocărilor cu care se confruntă Uniunea? Mulțumesc, doamna Gheogan. Bineînțeles, cred că este foarte important, pentru că atunci când mă pregăteam pentru această audiere, mi-am dat seama cât de important este să avem o diversificare a cercetare. Fără această diversificare, pierdem contactul cu cei care sunt implicați în acest domeniu în fiecare stat membru. Deci trebuie să ne asigurăm că facem o bună coordonare și nu-mi place deloc să amenin statele, să le spun trebuie să faceți asta pentru că aceasta este singura modalitate. Nu, cel mai bine este să ne coordonăm între noi și prin această politică la nivel comunitar, aceasta este o șansă unică pentru noi de a avea o astfel de cooperare pentru a evita dublarea eforturilor. și cred că acest lucru este foarte important de ținut minte și pentru următoarele negocieri financiare pe care le vom avea. Dumneavoastră care veniți de la Comisia de Control Bugetar știți foarte bine ce înseamnă atunci când discuți și dezbați problema banilor. Până la urmă, responsabilitatea este a ta, responsabilitatea ultimă. Însă negocierile pe care le vom avea sunt convinsă că vor fi dificile, și uh, foarte provocatoare, să spunem, dar eu sunt pregătită pentru așa ceva. Și dacă voi fi confirmată pe acest post, voi face acest lucru, pentru că fiecare trebuie să lupte pentru acel domeniu care este de responsabilitatea sa. Bineînțeles că până la urmă colegiul comisiei este cel care hotărăște pe ansamblu, dar eu, din punctul meu de vedere, voi face tot ce voi putea. Domnule Odi, întrebare suplimentară. Dacă vă e frică de negocierile cu Consiliul, puteți să fiți sigură că Parlamentul vă va susține. În ceea ce privește controlul finanțelor, doamnă comisar de semnat, vreau să vă întreb dacă sunteți pregătită să rezolvați problema fondurilor pentru cercetare, odată pentru totdeauna, pentru că cercetătorii sunt disperați, în primul rând, de complexitatea acelor reguli și, de asemenea, de felul în care ele sunt calculate, pentru că se cere de multe ori institutelor de cercetare să dea înapoi banii pe care i-au primit. Sunteți dispusă să-i apărați pe acești cercetători? Știu că pentru cercetători și în special pentru IMM-urile care încearcă să se implice în domeniul cercetării există foarte multe probleme. În ultimele săptămâni mi s-a spus de multe ori că sunt uh, înnebuniți pur și simplu de aceste restricții financiare care le sunt impuse. Însă trebuie să subliniem un lucru. Nu vreau să fac nimic și cred că nici comisia n-ar trebui să facă nimic care să pună în pericol o gestiune financiară solidă, pentru că vorbim până la urmă de banii care aparțin cetățenilor europeni și contribuabililor europeni și care trebuie să fie cheltuiți în mod rezonabil. Însă, există multe domenii de simplificare pe care ar trebui să le analizăm, de exemplu, auditul unic și poate că a venit momentul să vedem și acea posibilitate de a aplica marge de eroare diferite pentru diferite domenii, de asemenea riscul tolerabil de eroare, care va fi analizat în următorii ani pentru a vedea cum poate fi mai bine gestionat și dumneavoastră, în mod special, cred că ne puteți ajuta foarte mult, pentru că dumneavoastră vă aflați în cele două comisii implicate, în Comisia de Control Bugetar și Comisia ITRE. Și împreună cu noi există alți actori, Consiliul, Comisia, cele două comisii, Curtea de Conturi, care trebuie să lucreze împreună, să-i convingă pe oameni că, într-adevăr, aceasta este soluția pe care trebuie să o găsim și să vedem care este riscul tolerabil al erorii și să vedem care este politica cea mai potrivită, pentru că în acest domeniu cred că nu există o soluție unică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Trautmann. Président, madame gagan Queen, vous avez dit... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gagan Queen a spus că sunteți politician și am înțeles foarte clar acest mesaj. Am o întrebare de natură politică. există o devalorizare socială a activității celor care sunt în câmpul muncii știi, și știm că în acest context economic uh, nu trebuie să um, ezităm. Cum credeți că veți remedia acest risc? Cum veți veghea să mențineți caracterul structural pentru Uniune al acestui al șaptelea program cadru, în timp ce există state membre care din ce în ce mai deschiși, deschis își exprimă preferința pentru cooperarea la carte în cadrul procesului de la Lisabona? Există cercetători din programele universitare care au intrat în confruntări cu uh, miniștrii. Doamna Gagan Queen. Cred că va fi extrem de important să mobilizăm cercetătorii. Și poate Uneori, cum a spus și dumneavoastră, se ajunge în conflict cu statele membre. Uneori, poate că acest lucru este necesar. Eu aș prefera să nu se întâmple așa, dar trebuie să susții poziția. Și cred că atunci când comisarul merge în Consiliu, e normal să stabilească anumite politici și cu care unele state vor fi mulțumite și altele nu. Și trebuie să acceptăm acest lucru. Trebuie să ajutăm cercetătorii astfel încât împreună să îndeplinim obiectivele care au fost stabilite pentru cercetare în programul cadru. Acest lucru se poate face în mai multe domenii, fie prin simplificare, fie prin uh, control, cum a spus uh, domnul Lodi, fie prin asigurarea funcționării planului european de redresare, care să fie bine implementat și dezvoltat, de asemenea, să reacționăm la implicarea sectorului privat, și să folosim cele mai bune rezultate ale cercetărilor existente pe care să le punem în practică pentru locuri de muncă până la urmă și acest lucru se poate face prin inovare. Și cred că dacă reunim împreună, și eu am această responsabilitate, eh, politica de inovare și eh, comunitatea ca întreg, fiindcă există această nevoie de a coordona, de a grupa uh, această activitate care se desfășoară în toate cele 27 state membre. Deci dacă facem acest lucru, vom putea avea o economie bazată pe cunoaștere care să ne ajute ca în viitor să avem o societate mai bună cu acele locuri de muncă de care avem nevoie, uh, putând astfel să ieșim din criza economică în care ne aflăm. Doamna Tropman, o întrebare suplimentară? Da, având în vedere că e vorba de cercetători, aș vrea să știu care sunt obiectivele dumneavoastră concret, dacă ne puteți cuantifica uh, locul ocupat de femei în rândul cercetătorilor. Într-adevăr, aceasta este o problemă. Femeile în știință uh, este o problemă similară cu poziția femeii în întreaga societate, dar mă voi limita la știință. În ultimele săptămâni am uh, încercat să văd care este poziția femeii în știință. Am văzut că la început nu erau prea multe femei implicate probabil din motive familiale, trebuie să se retragă, să aibă grijă de familie și pare că pentru ele este foarte dificil să revină la muncă. Și ce vreau să fac este să încurajez mai multe femei să se implice și, de fapt, în ziua în care în capitala statului nostru am avut o uh, deschidere a expoziției pentru tinerii și uh, oameni de știință, fete și băieți. Uh, vrem să implicăm toată societatea, vrem să atragem tinerii către știință din partea comercială. Trebuie să formăm niște condiții de muncă și de trai care să faciliteze acest lucru și trebuie să mă adresez acelor industrii în care femeile au înregistrat succese, au rămas și s-au dezvoltat în cercetare în aceste industrii și de aici trebuie să tragem niște învățăminte care să fie apoi aplicate în alte segmente la industrie unde succesul nu este chiar așa de mare. Deci pentru mine, ca femeie care într-un fel este o pionieră în domeniul său, e foarte important. Nu cred în stabilirea de cote fixe, dar cred în stabilirea de obiective. Fiindcă dacă îți pui obiective care le poți îndeplini și poți să monitorizezi uh, nivelul de realizare al acestora. Doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Kegan Queen. Sunt aici de cealaltă parte a sălii. Aș dori să mă întorc puțin la chestiunea simplificării administrației. În ultimii ani ați fost membra a Curții de Conturi și principala dumneavoastră sarcină în această calitate a fost să controlați celelalte instituții europene și totuși nu doriți să deveniți comisar la control bugetar, ci la cercetare. Eu de 10 ani sunt membru al acestei comisii. M-am întâlnit cu reprezentanții ai comunității de cercetare în ultimii ani și întotdeauna birocrația legată de programele de cercetare a fost subliniată ca fiind principala barieră. Dumneavoastră ați fost auditor. Cum ne puteți convinge de faptul că politica de cercetare nu se va baza pe control, ci mai degrabă pe încredere? Ne-ați spus ce se face pentru a simplifica partea administrativă accept acest lucru, dar aș vrea să știu ce se va face pe viitor, ce vreți dumneavoastră, ce intenționați dumneavoastră să faceți pe durata mandatului dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Nibler. Am făcut și un comentariu către domnul Odi în acest sens. Curtea de conturi uh, au fost primii, dacă analizăm răspunsul lor, au fost primii care într-un document public au abordat diferitele tipuri de indici de eroare în diferitele segmente. Uh, ale bugetului comunitar. De asemenea, există un indice tolerabil de eroare și am vorbit și despre asta. Eu voi avea o comunicare, dacă sunt confirmat în poziția pe postul de comisar, voi avea o comunicare destul de curând referitoare la simplificare. Și cred că această discuție, această dezbatere interinstituțională referitoare la indicele tolerabil de eroare este în curs de derulare. Este una foarte importantă și care sprijină foarte mult ceea ce intenționăm să facem și, cum ne-a spus domnul Lodi, și ce dorește și Comisia pentru Control Bugetar. Am menționat uh, deja câteva aspecte care se fac pentru simplificare. Există însă niște lucruri suplimentare care trebuie făcute. Odată ce avem această evaluare internă a programului cadru 7, vom putea să vedem unde trebuie să um, ne intensificăm eforturile pentru simplificare. Eu cred, și asta e o filozofie foarte simplă, că dacă avem mai puține reguli, vor fi și mai puține erori. Uh, trebuie să avem um, uh, încredere? Da. Trebuie să avem sume forfetare? Trebuie să vedem asta când facem evaluarea FP7. Cred că suntem pe calea cea bună și fără îndoială avem nevoie de sprijinul dumneavoastră în cadrul acestor dezbateri interinstituționale care se poartă pe subiectul simplificării. Mulțumesc! Doamna Nibler, mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns care mă mulțumește. Dacă v-am înțeles corect, V-ați referit și la programele mici din domeniul cercetării, unde vreți să aplicați niște reguli mai simple, simplificate uh, și programele mari, sigur, vor avea nevoie de cerunțe, cerințe mai complicate. În ceea ce privește participarea industriei la programul cadru, care s-a redus consistent, aveți o sugestie? Vă gândiți la cum putem motiva industria să se implice mai mult în proiectele de cercetare? Este foarte important să motivăm industria, fie că e vorba de IMM-uri sau de companii de mari dimensiuni care abordează lucrurile din perspectivă globală, fie că este vorba de inițiativa uh, comună de tehnologie. Lucrăm foarte bine la aceste inițiative. Avem una în domeniul medicinei, care este foarte importantă, esențială. Avem inițiativa Clean Sky, de asemenea foarte importantă pentru industrie. Aici se analizează următoarele generații de avioane, apoi celule de combustibil pentru înlocuirea uh, combustibililor fosili. Toate acestea vin de la platformele tehnologice și au fost create pentru a implica industria, fie că e vorba de IMM-uri sau de mari companii pentru a le determina să se implice în programul cadru, pentru a utiliza cercetarea. Există multe companii care își externalizează activitățile de cercetare. Deci nu le mai fac ei, ci le externalizează. Și noi trebuie să încurajăm companiile ca în aceste momente de criză și poate am putea învăța de la Finlanda în trecut, care a hotărât că prin investiția în cercetare și tehnologie uh, se poate face crizei cu care se confruntau la momentul respectiv. Și cred că acum e momentul să încurajăm statele membre să facă acest lucru, să dezvolte economia bazată pe cunoaștere, pe tehnologie, să investească în viitor, să furnizeze uh, o activitate de cercetare care să fie folosită în mod inovator pentru noi locul de muncă. Domnul Ghirec este următorul vorbitor. Uniwersyteckich do gospodarki zależy w dużym stopniu od tego, czy Vă mulțumesc. Ați vorbit despre aplicarea cercetării universitare, însă acest lucru depinde de rezolvarea problemelor de proprietate intelectuală, inclusiv costul mare al protejării protej, proprietății intelectuale. Există un uh, cost mare de acces la noile brevete, există o perioadă foarte lungă de protecție și avem și probleme legate de software, precum și organismele modificate genetice și produse farmaceutice. De aceea apare întrebarea mea, care este viziunea dumneavoastră politică ce va duce la uh, rezolvarea acestor probleme, în special cea a brevetului european. Vă mulțumesc, doamnă Gigan Quinn. Atunci când am vorbit uh, mai devreme, m-am referit la problema brevetului ca un obstacol major care trebuie depășit. Am ajuns departe în 13 ani, însă nu am ajuns la capătul drumului. Și acest lucru nu depinde doar de mine, ci și de colegul meu, domnul Barnier. Eu îmi iau angajamentul că voi lucra în colaborare apropiată cu domnul Barnier, dacă vom fi confirmați amândoi, pentru a ne asigura că pasul final va fi uh, întreprins în acest domeniu. Este vital pentru cercetare. Costul obținerii unui brevet în Europa este de 20 de ori mai mare decât în Statele Unite și chiar mai rău pentru a ți-l menține după aceea costă de 50 sau de 60 de ori mai mult decât în Statele Unite. Trebuie să găsim o modalitate de a deschide cumva um, posibilitățile pentru tinerii cercetători și pentru noile inovații. Pentru, și pentru aceasta voi colabora cu domnul Barnier pentru a mă asigura că Comisia va uh, lua pașii uh, ultimi în această direcție. Domnul Ghirec, uh, întrebare suplimentară. Înțeleg că este o problemă foarte dificilă, dar cred că veți avea nevoie de mult curaj pentru a vă convinge colegii că trebuie să abordeze această problemă, pentru că este una dificilă. Sper că experiența mea de politician din Irlanda vă poate dovedi că dețin un anumit curaj din când în când. Și după cum am spus și înainte, nu sunt o persoană care accepte totul, sunt o persoană de acțiune care uh, știe valoarea unei acțiuni. Am făcut foarte mult în domeniul brevetelor și trebuie să luăm pasul final. Nu voi vorbi doar despre acest lucru, voi lucra în colaborare cu domnul Barnier pentru a mă asigura că acest uh, ultim obstacol în, în calea cercetării din Europa va fi depășit și că vom putea să avem un brevet european uh, care să fie la un cost convenabil și care să nu uh, ne pună în dezavantaj față de cercetătorii din Statele Unite. Doamna Carvaio, domnule președinte, doamnă comisar desemnat, după cum ați spus, spațiul cercetării europene este crucial pentru Europa. Cum veți contribui la construirea acestui spațiu prin coordonarea programelor Uniunii cu programele statelor membre și păstrând dimensiunea europeană? Ați men- menționat Euronet, articolul 169. Acestea sunt suficiente sau Uh, ați dori să creați noi instrumente pentru a uh, promova acest acest spațiu european al cercetării. Cum uh, vedeți noul Institut Tehnologic European ca și, și contribuția sa? Consiliul de Cercetare are un rol de excelență și de aceea are susținerea mea în legătură cu inițiativele de a îndeplini spațiul de cercetare european. Ați menționat câteva din aceste inițiative și eu am menționat altele. Cred că instrumentele de acum nu sunt suficiente. Avem nevoie de mai multe inițiative și instrumente. Avem nevoie de un articol 169, avem un proiect bonus care este implicat în cercetarea din Marea ba- zona Mării Baltice și avem proiectul pentru HIV, SIDA, tuberculoză, malarie. Acestea pe partea publică. Pe partea privată trebuie să înaintăm de asemenea în aceeași direcție. Avem o tehnologie com- inițiative tehnologice comune care acordă necesități, eh, răspunsul la necesitățile tehnologice cu care ne confruntăm cu toții în Europa și în lume. Trebuie să conducem piețele pentru produse care încă nu au fost dezvoltate. De exemplu, haine de protecție pentru pescar, pentru pompieri și așa mai departe. Uh, uh, e-sănătate, energie și așa mai departe. Există foarte multe rezultate din platforma tehnologică europeană. Bineînțeles că trebuie să ne amintim că liderii europeni în Consiliu au decis uh, un plan de redresare europeană. Și în acest plan există trei parteneriate public-private. Fabricile viitorului, uh, clădirile eficiente energetic și mașinile ecologice. Acestea sunt domeniile în care putem să construim un spațiu al cercetării europene pentru a reduce duplicarea și pierderea de oportunități pentru europeni. Dacă facem acest lucru, cred că vom avea o politică de cercetare care va crea locuri de muncă și, uh, de fapt, despre asta este vorba în inovare. Vă mulțumesc, domnule Carvaiu. Domnule Carvaiu? Da, aș vrea să subliniez rolul spațiul Consiliului de Cercetare european. Și să vă întreb cum veți transforma acest instrument într-unul european cu finanțare națională și regională. Și cum puteți garanta că Comisia și Parlamentul European vor juca un rol de lider în continuare pentru a moderniza universitățile și alte instituții de cercetare? Acest cent, Consiliu al Cercetării, privește excelența și, uh, și ne bucurăm de prezența unor, a doi laureați ai premiului Nobel, Nobel în acest Consiliu. Vrem să mai avem din ce în ce mai mulți laureați ai premiului Nobel am făcut deja o revizuire a acestui Consiliu de Cercetare anul trecut. Această evaluare merge conform ideilor menționate de dumneavoastră, domnule Carvaio, că trebuie să susținem pe cei care au succes, trebuie să ne asigurăm că succesul acestui Consiliu poate să fie durabil. Există acțiuni care pot fi luate pentru a îmbunătăți guvernanța și operațiunile sale și pentru a îmbunătăți condițiile de reglementare sub care operează. Totul ține de excelență, de rezultate, de asigurarea că avem toate serviciile de reglementare și de susținere de care are nevoie acest Consiliu al Cercetării. Și susținerea mea va fi totală pentru Consiliul de Cercetare, acum și în viitor. Vă mulțumesc. Urmează doamna Valean. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gigan, venind dintr-o țară din Europa de Est, am o întrebare în legătură cu cercetarea din această zonă. Știți că cercetătorii și oamenii de știință din Europa Centrală și din statele din Europa se confruntă încă cu bariere foarte mari în accesarea fondurilor comunitare cum ar fi cel de-a șaptelea program cadru. Ce intenționați să faceți pentru a utiliza inteligențele de peste tot din Europa pentru a încuraja cercetătorii din statele din estul Europei să se implice în programe comunitare și să participe într-un spațiu al cercetării europene. Mulțumesc, doamnă Vălean, pentru această întrebare. Eu văd spațiul de cercetare european ca toate cele 27 de state membre, cu toate că sunt conștientă că există dificultăți și probleme. În primul rând, există o problemă la nivelul infrastructurii, unde putem ajuta prin programele cadru și putem cele, folosi cele 86 de miliarde de euro disponibile pentru a construi infrastructura, dar și capacitățile. Pentru că infrastructura este un aspect, în același timp trebuie să construim capacitățile în statele din estul Europei. spațiul european al cercetării este o politică centrală a Uniunii Europene și aici toate statele membre trebuie să conlucreze. Dacă privim infrastructura de cercetare, ESFRI, am identificat 44 de proiecte majore. 10 din ele există deja. Acesta este un exemplu perfect a ceea ce poate fi făcut în state mai mici. Avem Ungaria, România și Republica Cehă care conlucrează pentru a furniza lasere, infrastructură pentru cercetare în domeniul laserelor. Este un exemplu unde se poate conlucra, se poate colabora cu state mai mari, însă acum când construim infrastructura și capacitățile esențiale, nu vreau să fac o distinție între un stat mare sau mic al Uniunii Europene. Toți suntem în Europa, toți 27 trebuie să conlucrăm dacă nu vrem să pierdem în continuare oportunități, după cum am făcut în trecut printr-o diversificare prea mare. Avem nevoie de diversitate și cooperare și nu trebuie să ne fie teamă de acest lucru. Doamne Vălean, aveți o întrebare suplimentară? Apreciez că cunoașteți această problemă și consider de asemenea că nu ține, nu este vorba de state mari sau mici în domeniul cercetării pentru că nu depinde de numărul de cetățeni cercetarea. Unele state au capacități și altele nu. Apreciez că cunoașteți această problemă și sper că se va face ceva în viitorul apropiat în acest sens. Foarte bine, vă mulțumesc. Urmează domnul Van Mulțumesc. Dumneavoastră v-ați exprimat punctul de vedere în ceea ce privește sinergia între programul cadru și fondurile structurale și celelalte instrumente. Vreau să vă întreb dacă această abordare este una pe termen lung, dacă este bună, de exemplu, pentru după 2013. Eu cred că da, dar vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră pentru perioada de după 2013. A doua întrebare, referitoare la IMM-uri ele nu participă ajuns și aceasta este nedrept, pentru că ei, ele creează, practic, locurile de muncă. Ce aveți de gând să faceți în mod concret în legătură cu acest punct? Și poate aceasta ținând cont și de viitorul program cadru. Poate ar trebui să fim mai stricți, avem nevoie poate de obiective mai clare, de, de cote sau de ce anume. Puteți să ne dați câteva idei în acest sens? Um, Într-adevăr, sectorul IMM-urilor este adevărata coloană vertebrală a economiei europene. Sunt 25 de milioane în Europa și ele produc 66% din locurile de muncă. Deci sunt foarte importante pentru economia noastră și trebuie să le implicăm și mai mult în acest program cadru. Cum vom face acest lucru? Dumneavoastră ați stabilit un obiectiv de 15% și, din păcate, nu l-am atins, ne-am oprit la 13,4%. Aceasta este însă o prioritate crucială pentru mine să trecem peste acest 13,4% în timpul mandatului meu. Cred că putem face mai multe lucruri. Putem, de exemplu, să vedem ce se întâmplă cu proiectele de cercetare pentru ca acestea să fie mai adecvate cu interesele IMM-urilor și poate la următoarele oferte care vor apărea putem specifica, eu aș dori să fac acest lucru, să precizăm anumite proiecte care să fie centrate pe acele domenii tematice în care sunt interesate IMM-urile. Cred că trebuie să ne angajăm într-o consultare foarte extinsă, pentru că trebuie să aflăm de la actorii implicați ce anume așteaptă ei, care consideră că sunt obstacolele cu care se confruntă și cum îi putem ajuta. Și trebuie de asemenea să îi susținem și prin acele elemente de capacitate din programul nostru. La ora actuală știți că există un proiect de cofinanțare și am început și proiectul Eurostars uh, în conformitate cu articolul 169. Acesta ajută foarte mult IMM-urile. De asemenea, trebuie să utilizăm și instrumentul care există la nivelul Băncii Europene de Investiții și în care se implică IMM-urile. Poate că ar trebui însă să implicăm Banca Europeană de Investiții și mai mult și acest lucru aș dori să-l promovez pe viitor. Mi-aș dori să se, să se formeze un grup de lucru care să analizeze acest domeniu și felul în care putem extinde cooperarea noastră cu uh, BEI-ul sau cu uh, toate instrumentele care depind de BEI. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Domnule președinte, vreau să revin la prima parte a întrebării mele. Dacă puteți să ne spuneți ceva în legătură cu sinergia între aceste fonduri, 53% din fonduri structurale, de asemenea 86 de miliarde din uh, banii care se duc către regiuni pentru ca acestea să fie mai competitive. Și acești bani sunt importanți pentru ca pe viitor Europa să fie mai competitivă. Ne puteți face o declarație aici în ceea ce privește combinarea acestor fonduri, pentru că aș dori, așa cum spunea și doamna Valean, să avem un angajament pe termen lung din partea dumneavoastră. Cred că nu putem avea o adevărată politică europeană dacă nu avem o adevărată sinergie, una care să aibă continuitate. Nu cred că e vorba de ceva nou. E un element care există deja și pe care trebuie să-l menținem și să-l promovăm mai departe. Nu se poate ca acest element să se oprească în 2013 și să spunem gata până aici. Iar eu una, dacă voi fi confirmată și ceilalți comisari desemnați, putem lucra în acest domeniu. Există un domeniu foarte amplu al fondurilor structurale și dacă analizăm felul în care aceste fonduri structurale au fost folosite în trecut pentru a trece de la o economie foarte săracă la o economie a cunoașterii, la o economie în care putem într-adevăr crea bogății, acest lucru s-a făcut întotdeauna printr-o bună utilizare și gestiune a fondurilor structurale și cred că acest lucru se poate face și pe viitor și fiți convins că vă voi susține în acest sens pe viitor. Mulțumesc. Doamna Merchis, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă pun o întrebare. Doamnă Guggen Kin, ați vorbit foarte mult despre cercetare, însă mai puțin despre inovare, iar pentru mine inovarea este cu totul altceva decât cercetare. Eu una sunt îngrijorată în legătură cu această comercializare a cercetării și a cunoașterii în produse, pentru că pentru mine inovarea înseamnă să aduci pe piață un nou produs și suntem foarte buni în ceea ce privește cercetarea în domeniul științei în Uniunea Europeană, însă suntem mai puțin buni atunci când e vorba de a transforma aceste rezultate în produse comercializate. Și vorbim despre locuri de muncă, despre IMM-uri care să fie mai inovatoare și care să fie prezente pe piață. Ce părere aveți? Bineînțeles că inovarea are legătură cu piața. Cred că acesta este un element esențial pentru că cercetarea foarte bună care s-a făcut până acum trebuie să ajungă pe piață și să ajute companiile care au nevoie de cercetare să fie în stare să utilizeze aceste rezultate și să aibă acces la aceste rezultate în toate domeniile în care ar avea nevoie energie, securitate alimentară, sănătate, medicină, problema îmbătrânirii populației. Trebuie pentru toate aceste domenii să ne asigurăm că această recercetare care există se comercializează, se transformă în produsele de care avem nevoie pentru a face față acestor provocări foarte mari la nivelul societății cu care ne confruntăm și să ne asigurăm că în același timp, făcând acest lucru, vom construi o societate mai bună pe viitor pentru noi. Pentru că inovarea, vă spun, nu este doar responsabilitatea unui singur comisar sau a unui singur stat membru. Inovarea este un adevărat curcubeu care cuprinde toate domeniile, de la energie, la mediu, industrie, companii și așa mai departe. Toate aceste domenii trebuie să fie implicate și să coopereze trebuie să utilizăm rezultatele cercetării, rezultate foarte bune care să ne ajute până la urmă. Și pentru a face aceasta va trebui să eliminăm toate obstacolele despre care vorbeam mai devreme, indiferent că e vorba de drepturile de proprietate intelectuală sau de brevete. Toate aceste obstacole trebuie să fie înlăturate pentru a putea utiliza rezultatele cercetarea și a le pune în practică pentru a asigura noi locuri de muncă. Yet, uh, uh, you are the commissioner. Mulțumesc. Dumneavoastră sunteți comisar pentru cercetare și inovare. Și eu sunt oarecum îngrijorată, pentru că inovarea ar trebui să fie un element orizontal la nivelul comisiei. Și domnul Barroso a spus deja că această inovare este în centrul politicii sale și că va veni cu un astfel de program al inovării pe viitor. Însă vreau să vă întreb ce se întâmplă atunci cu dumneavoastră. Dumneavoastră veți fi practic uh, sub influența domnului Barroso sau dumneavoastră veți coordona activitatea celorlalți comisari? Ce se va întâmpla? Sunt convinsă că domnul Barroso ar dori foarte mult să știe care este răspunsul meu la această întrebare. Vă pot uh, spune că dacă sunt confirmată, atunci voi fi un comisar foarte puternic în cadrul Colegiului de Comisar. Bineînțeles că inovarea este, are acest element orizontal care implică mai mulți comisari și mai multe portofolii. Eu voi prezida lucrările între toți comisarii implicați pentru a putea avea politici de inovare la nivelul Comisiei și la nivel european fiecare este implicat într-o anumită măsură. De exemplu, doamna Cross este implicată în ceea ce privește mediul digital, domnul Tajani în ceea ce privește industria și așa mai departe. Există diverse elemente ale inovării în fiecare portofoliu, însă până la urmă este responsabilitatea mea să prezidez aceste lucrări și să ajungem la o politică clară la nivel european. pentru că eu una nu sunt partizana comisiilor și a ședințelor care, care vorbesc foarte mult. Eu vreau până la urmă să ajungem la anumite acțiuni, la rezultate, la aplicarea viziunii noastre pentru o Europa anului 2020 și în acest program trebuie să ne asigurăm că, Europa, că cercetarea și inovarea au un rol primordial. Deci voi fi, uh, voi avea o poziție dominantă, dar în același timp voi ține cont și de părerea colegilor mei. Mulțumesc, doamnă Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt foarte încântată de faptul că vă definiți ca o femeie politică. Sper că veți fi și o femeie de acțiune compatibilă cu principiile ecologice. Există două aspecte neclare, importante în ceea ce privește orientările bugetare ale programului cadru. Primul ar fi cel referitor la aspectele nucleare. În contradicție cu ceea ce s-a spus, pentru sectorul nuclear există sume astronomice. 63% din bugetul de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei merge în această direcție și se acordă doar pentru sectorul nuclear. Și apoi, domeniul nanotehnologiilor. Aș vrea să înțelegeți faptul că există o dezvoltare și o diseminare a nanotehnologiilor și a nanoparticolelor și în produsele alimentare și în bunurile de consum și doar 1% din buget este atribuit pentru evaluarea riscurilor acestor tehnologii. Întrebarea mea ar fi, sunteți gata să reduceți bugetul pentru nuclear și să-l repartizați pentru a crește bugetul referitor la riscurile uh, sanitare pentru nanotehnologii? Doamna Gagan Quinn. Am să dau un răspuns scurt pentru început. Nu vreau să reduc bugetul în nici unul dintre domeniile unde sunt responsabilă, însă rămâne de văzut ce vom face când intrăm în detaliu în discuțiile referitoare la buget. Energia nucleară, din punctul meu de vedere, este una foarte importantă. și este tehnologia aleasă de multe state membre, este o tehnologie fără emisii de carbon și trebuie să menținem activitățile de cercetare pentru a dezvolta aceasta ca opțiune pentru statele membre care doresc acest lucru. Însă Comisia nu trebuie să spună statelor membre ce mix de energie li se potrivește cel mai bine. Statele membre știu asta și asta s-a spus foarte clar în tratatul de la Lisabona. Deci nu mă voi implica aici, nu aveți nicio grijă. Euratom dacă ne uităm puțin la acest document pentru cercetări nucleare și activități de formare, există 2,7 miliarde în buget și sunt implicați în gestionarea deșeurilor și siguranță. În ceea ce privește nanotehnologiile și um, despre aceste lucruri am avut de învățat, fiindcă nu știam prea multe uh, la ce se referă nanotehnologiile aplicările, aplicațiile potențiale ale nanotehnologiei sunt relevante în medicină, de exemplu în tratarea dirijată a cancerului, uh, în energie pentru celule solare eficiente, în chimie pentru niște procese chimice mai curate. Deci nanotehnologiile sunt factor cheie pentru evoluția tehnologică, ceea ce este relevant pentru dezvoltarea industriei economice, fiindcă se vor crește locurile de muncă și multe dintre ele sigur au legătură cu IMM-urile și cu companiile care se formează. Ca să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, uh, nu e vorba despre a hotărâ să tăiem uh, bugetul dintr-o parte ca să-l mărim în cealaltă parte sperăm că, sper, dacă sunt confirmată, că vom reuși să păstrăm bugetul așa cum este el, să nu-l reducem și cu sprijinul dumneavoastră și a tuturor celor de aici, să păstrăm deci ceea ce avem și, de ce nu, să creștem puțin bugetul acolo unde este nevoie. Doamna Rivazi. În cazul crizei de încredere a cetățenilor față de știință, sunteți pentru permiterea finanțării cercetărilor propuse sau conduse de organizații ale societății civile în cadrul programului cadru, așa cum a făcut predecesorul dumneavoastră? E vorba de finanțarea de activități de cercetare produse sau conduse de organizații ale societății civile. Doamna Gagan Quinn? Domnul Potocnic, predecesorul meu și uh, ce lasă domnia sa în urmă, este foarte important și din punctul meu de vedere pot să vă garantez că voi sprijini, continua să dezvolt uh, ceea ce a făcut acolo unde este nevoie, fiindcă a făcut uh, o treabă foarte bună în domeniul cercetării și tot ce pot să fac este să doresc să continuu aceste activități. Mulțumesc. Domnul Toșenovski, următorul vorbitor. Este chiar în spatele dumneavoastră, în dreapta. Unul dintre vicepreședinți. domnul Gagan Queen. S-au spus foarte multe lucruri despre cercetare și inovare. Sunt niște subiecte relevante pentru noi, dar fiindcă suntem Comisia ITRE, evident, Însă am o întrebare foarte importantă. De fapt, mi-ați răspuns deja la una dintre întrebările pe care le avem și acum vreau să mă refer la competitivitatea UE și uh, care este miza în acest caz atunci când ne comparăm cu Statele Unite, cu Asia, ciclul inovațiilor în Europa este mult mai lung decât în acele regiuni. Și ca politician aș vrea să știu care este perspectiva dumneavoastră. Cum vreți să uh, scuturați puțin, să scurtați puțin uh, birocrația care prelungește acest ciclu de viață al inovațiilor? datorită faptului că cercetarea, inovarea și știința sunt plasate de președintele Barroso în centrul politicii europene, un element cheie prin care Europa poate fi ajutată să iasă din această criză economică. Mă refer la polit- o politică ce va fi un factor motor în industrie la crearea de noi locuri de muncă, la redresarea economică. Deci, din această perspectivă, este foarte important ca orice trebuie făcut în domeniul simplificării, și asta este un subiect la care mă întorc în mod constant, fiindcă trebuie făcute foarte multe lucruri și încă foarte repede pentru a putea inova pentru a putea pune în practică o politică inovatoare vizibilă pentru industrie, pentru că ei să înțeleagă faptul că suntem serioși în mesajul nostru în ceea ce privește sprijinul pentru a transfera rezultatele cercetării în crearea de noi locuri de muncă. Fie că e vorba de IMM-uri, fie că e vorba de inițiativă tehnologică comună sau de programare comună, trebuie să ajutăm la implementarea de elemente și de instrumente care să permită punerea în practică a inovărilor în întreaga Uniune Europeană. Și Comisia, în acest sens, are o responsabilitate destul de mare să analizeze toate elementele inovatoare și sub conducerea mea, dacă sunt confirmată, se va întâmpla acest lucru, să le analizeze și apoi să le pună în aplicare în toate domeniile Comisiei, într-un mod coordonat, în cooperare dacă mai aveți o întrebare. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare suplimentară, da? Cum intenționați să utilizați unul dintre cele mai importante programe de cercetare, cum este Galileo? Cum poate ajuta Galileo la această dezvoltare a inovațiilor? După cum știți, Galileo nu este responsabilitatea mea, Însă, cred că am avut suficiente de multe dezbateri, au fost multe audituri și multe discuții uh, cu privire la proiectul Galileo. Și presupun că domnul Tajani, care este responsabil în acest domeniu, va lucra ca parte a acelui comitet care va include mai mulți comisari pentru a participa cu informații, astfel încât să putem folosi această mare propunere inovatoare a lui Galileo, care a durat atât de mult, a costat atât de mult, care a trezit îngrijorarea multora dintre dumneavoastră, domnul Lodi, de la control bugetar. Deci, ca să putem folosi toate aceste instrumente și Galileo este unul dintre instrumente. Sigur, un instrument foarte puternic și uh, foarte bine cunoscut deci să folosim toate aceste instrumente pentru a crea o politică a inovațiilor care să răspundă nevoilor industriei, cerințelor venite din partea industriei și care să arate reprezentanților industriei că avem o comisie care are o abordare serioasă și, de fapt, vrem să transmitem uh, un mesaj întregii lumi, și anume că Europa este gata să treacă la treabă. Da, am trecut printr-o criză, dar acum suntem gata să trecem din noi la treabă și vrem să faceți acest lucru alături de noi. Mulțumesc pentru acest răspuns și acum ajungem la partea în care colegii de la Comisia pentru Cultură vor la cuvântul. Domnul Boris are cuvântul. Szanowna Pani, chciałem także podziękować za wcześniejsze wypowiedzi. Vă mulțumesc foarte mult să vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați dat deja. Avem o provocare mondială în față. Vrem să construim o economie competitivă. Și aș dori să pun accentul pe problema educației și al sectorului educației. Trebuie să introducem inovația ca un element al educației, peste tot. În ce măsură intenționați să susțineți educația, de exemplu, în activitățile care privesc accesul la internetul bandă largă, uh, educația la distanță, susținerea pentru știință. Toate aceste elemente care după aceea se vor transpune în într-un nivel de educație. Deci aș dori să susțin acest nivel al educației. După cum știți, domeniul educației este responsabilitatea colegei mele, doamna Vasiliu. Deja am discutat neoficial în legătură cu modalitățile în care comisarul de cercetare ar putea să ajute. Pentru că după uh, anunțarea noii comisii, toată această zonă, Marie Curie a intrat sub uh, incidența comisiei. Este foarte important să punem știința în centrul educației. Tinerii au fost încurajați în ultimii 10 ani să, fie, să se implice în zona comerțului a serviciilor financiare. Știm ce s-a întâmplat în aceste domenii, că nu există locuri de muncă în aceste domenii. Trebuie să le spunem tinerilor acum că dacă vor locuri de muncă, dacă vor să călătorească în Europa, trebuie să se concentreze pe uh, știință. Domnul Vasiliu și cu mine, dacă vom fi confirmate, trebuie să conlucrăm pentru a vedea ce inițiative putem lua în, propria noastră, în propriul nostru domeniu, de la școala primară, la gimnaziu, la liceu, pentru a îi determina pe elev să se implice în domeniul științei și la momentul absolvirii să existe oportunități uh, în toată Uniunea Europeană, să nu existe obstacole, să avem uh, protecție socială, pensii, securitate socială, ca să încurajeze implicarea în știință trebuie să facem din știință un domeniu mai atrăgător, mai sexy, pentru a încuraja tinerii să se implice mai mult. Doriți să puneți o întrebare suplimentară? Deci întrebarea mea următoare se referă la următoarea perspectivă financiară. Uh, va începe anul viitor munca asupra perspectivelor financiare următoare. Susțineți politica de coeziune care acoperă și o porțiune foarte mare din fondurile alocate pentru cercetare. Eu aș dori să aflu opinia dumneavoastră în legătură cu politica de coeziune în domeniul cercetării și dezvoltării. Doamna Heuken-Quinn. Uh, cred că perspectiva va fi una robustă, energică și interesantă. Avem nevoie de susținerea acestei comisii și a Comisiei de Control Bugetar pentru a examina aceste domenii pentru uh, alocările financiare. Politica de coeziune este extrem de importantă în acest domeniu. Nu putem lăsa pe nimeni în urmă. Trebuie să ai unim pe toți. Coeziunea joacă un rol central aici și trebuie să și cercetarea trebuie să fie implicată central în orice politică de coeziune. Eu voi lucra cu colega mea, cu colegul meu de la coeziune, pentru a mă asigura că vom face totul în mod uh, coordonat pentru a putea înainta. Ceea ce se întâmplă cu perspectivele financiare uh, este o altă problemă în legătură cu care nu pot să comentez în acest moment. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează doamna Cuce. Si. Mulțumesc. Sunt foarte mulțumită pentru că ne-ați spus că ați început deja să vorbiți cu doamna Vasiliu, care este, va fi probabil comisar pentru educație și cultură. Pentru că întrebarea mea se referă tocmai la formare și educație. Suntem cu toții de acord că cercetarea este un adevărat motor al creșterii economice și al bunăstării. Dumneavoastră ne-ați spus că v-ați, veți implementa o adevărată strategie europeană în domeniul cercetării, inovării și educației, astfel încât să se poată îndeplini obiectivele strategiei 2020. Aș dori să ne spuneți câteva acțiuni concrete pe care doriți să le faceți pentru a putea vedea cum se poate restructura recalificarea lucrătorilor. Dacă există programe specifice pentru o mai bună formare în funcție de noile tehnologii și noile competențe necesare pe piața muncii. Mulțumesc! În primul rând, sunt de acord cu faptul că cercetarea este un adevărat motor al creșterii economice și în special pentru strategia 2020 cercetarea are un rol esențial. Însă acest program, bineînțeles, va fi sub responsabilitatea doamnei Vasiliu. Însă acesta va fi implementat de către Agenția uh, europeană care va fi sub responsabilitatea mea și executarea acestui program, deci va depinde de acest lucru. Doamna Vasiliu va avea Institutul European de Tehnologie, Comunitatea de Inovare Tehnologică Europeană și toate aceste instrumente vor trebui utilizate în mod coordonat pentru a ajunge la rezultatele pe care dumneavoastră le menționați. Politicile de cercetare în ceea ce privește universitățile și institutele de formare vor fi în domeniul meu de competență. Deci, iată, tocmai de aceea am început deja dezbaterile la nivel formal, pentru că este foarte important ca, indiferent ce fac eu sau ce face dânsa, să fie două politici complementare pentru că până acum aceste politici au conlucrat împreună, acum vor fi separate într-o oarecare măsură, dar trebuie să ne asigurăm că va exista o continuitate a acestei cooperări. Și acest lucru se poate întâmpla doar dacă avem relații foarte bune de comunicare între noi. Există foarte multe institute în Europa cu 17 milioane de studenți și multe dintre ele sunt implicate în domeniul de cercetare, dar nu unde ajuns de multe. Și cred că există foarte multe elemente asupra cărora putem lucra împreună cu doamna Vasiliu pentru a încuraja pe tineri să se implice. Pentru că doar doar una din 33 universități europene se află în topul universităților la nivel mondial. Vă rog, doamna Badiai Cucet. După cum ați spus și dumneavoastră, există foarte mulți actori implicați în acest domeniu. Aș dori să știu cum aveți de gând să faceți pentru ca acest sector și toți actorii implicați să ajungă la un acord pentru a avea într-adevăr rezultate, pentru ca formarea lucrătorilor și a studenților, a tinerilor să fie o adevărată reușită, bineînțeles pentru ca ei să facă față noilor provocări care sunt reprezentate de noile tehnologii. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să îi încurajăm să se implice în acest domeniu, pentru că nu sunt destul de mulți care s-au implicat până acum și acest domeniu este un domeniu în care pot avea locuri de muncă, pot găsi de lucru, pot utiliza această educație și formare și se pot duce în oricare din cele 27 de state membre pentru a lucra. Toate aceste elemente sunt importante fie că vorbim de domeniul um, pensiilor, a drepturilor um, la locul de muncă și așa mai departe. Dar pentru aceasta avem nevoie de o adevărată cooperare între noi. Adevărat, nu o cunosc foarte bine pe doamna Vasiliu, dar din câte am văzut, cred că putem coopera foarte bine și cred că de altfel nici nu avem de ales, pentru că la nivelul comisiei trebuie să lucrăm împreună. Nu ne putem permite să lucrăm separat, să avem uh, Uh, domeniile noastre separate. Trebuie să fim un adevărat colegiu care să lucreze eficient împreună pentru a putea avea politici la nivel european. Pentru că, în special acum, în momente de criză economică, e nevoie de o astfel de politică comunitară. Dacă reușim să facem acest lucru, atunci putem obține rezultate și oricum, din punctul meu de vedere, mă voi încerca, încerca, voi încerca să fac acest lucru. Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Papa Nicolau. Vă mulțumesc, doamna comisar, de, comisar desemnat, pentru a face legătura cu ceea ce s-a spus. Avem foarte mulți tineri cercetători, oameni de știință, care vor să continue să aibă o carieră și să lucreze în condițiile cele mai bune. Trebuie să oprim fuga inteligențelor. Uh, un pericol extrem de mare în Europa. Trebuie chiar să atragem știin, oameni de știință în Uniunea Europeană din afară. Uh, însă trebuie ca Europa să devină foarte atrăgătoare în acest sens. Cum ați dorit dumneavoastră să rezolvați acest lucru? Pentru că cercetarea europeană nu înaintează în ceea ce privesc uh, cifrele. 3% din PIB a fost obiectivul stabilit la Lisabona. Și am reușit să ajungem doar la 1,9% din PIB. Cum veți determina statele membre să uh, crească uh, finanțarea și să ducă la un număr mai mare de cercetători tineri în Uniunea Europeană? Vă mulțumesc! Dacă vrem să-i păstrăm pe tinerii cercetători în Europa, și sunt și eu conștientă de problema fugii pierderii de inteligențe, trebuie să introducem condiții de lucru care să facă atrăgătoare rămânerea în Europa. Aceste condiții pot fi uh, îndeplinite prin îndeplinirea condițiilor necesare în domeniul Uh, drepturilor sociale, de asemenea în domeniul brevetelor, pentru a face uh, a elimina obstacolele din calea transferării uh, cunoașterii. Obiectivul de 3% mă întristează, mă întristează de fapt că nu am reușit să ajungem la acest obiectiv de 3%. Statele Unite și președintele Obama și-a stabilit acest obiectiv de asemenea. Trebuie să privim locul unde îl aflăm și noi rămânem la 1,85%. Trebuie să aflăm care este cauza acestei stagnări, unde trebuie să acționăm. Și dacă privim componenta publică și componenta privată, este clar că trebuie să uh, Uh, susținem o creștere a componentei private prin eliminarea dificultăților și barierelor care există, prin simplificare și prin toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru încurajarea sectorului privat, prin IMM-uri, prin companiile majore sau multinaționale, trebuie să eliminăm barierele care există în acest moment și vă asigur că aceasta este o prioritate majoră pentru mine. Este important să păstrăm obiectivul de 3%. Știu că există zvonuri că ar trebui să reducem acest obiectiv, în, însă mi se pare greșit. Acum, în vremuri de criză economică, este uneori dificil, dar trebuie să susținem acest obiectiv. Vă mulțumesc. Nu Ați uh, depășit puțin uh, timpul, acum uh, uh, am rămas puțin în urmă. Urmează doamna Jordan Cizevici. Vraćam se k inovacijam ki so v središču trajnostnega razvoja tako obstoji. Mulțumesc. Domnule președinte, sunt convinsă că strategia pentru 2020 este una foarte importantă. Astăzi vorbim despre inovare tehnologică însă trebuie să vedem și problema organizațională și sociologică. Și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu relațiile între cele două. În al doilea rând, ideile trebuie protejate și trebuie valorate. Dacă dorim să îmbunătățim inovarea, trebuie să oferim susținere financiară și, de asemenea, susținere pentru resursele umane și oricine ar introduce astfel de măsuri ar trebui să fie recompensat. Uniunea Europeană a introdus astfel de măsuri și atunci vreau să vă întreb cum veți asigura că alte politici europene nu vor pune în pericol ceea ce așteptăm de la aceste politici de inovare. Mulțumesc, doamna Gheogen. Într-adevăr, politica de inovare înseamnă, în primul rând, să se asigure că noile idei, noile descoperiri și invenții despre care am vorbit ajung pe piață sub forma unor noi produse de care Uniunea are nevoie. Și aceste produse și servicii nu vor face altceva decât să îmbunătățească standardul de viață, calitatea vieții pentru persoane care trăiesc mai mult. Deci, inovarea ar trebui să ne ajute întotdeauna, indiferent că e vorba de medicină, de sănătate, de cum trăim atunci când avem probleme de sănătate, important este ca rezultatele cercetării să ajungă pe piață, pentru că aceasta înseamnă să fim eficienți. Elementul esențial este ca oamenii politici, noi, companiile, cercetătorii, toți trebuie să avem un obiectiv comun, iar acest obiectiv comun trebuie să fie, în primul rând, felul în care definim prioritățile și inovarea și cred că oamenii politici și restul partenerilor au păreri oarecum diferite. Însă există totuși un numitor comun pe baza căruia trebuie să mergem mai departe, și anume investigația și investițiile în um, ecoinovații, de exemplu. Acestea sunt adevărate provocări pentru Uniunea Europeană și pentru lumea întreagă și trebuie să facem investiții în ele. Trebuie să ne asigurăm că IMM-urile vor fi implicate și de asemenea marile companii. Într-adevăr, ideile sunt valorate și noi trebuie să ne asigurăm că ele vor fi susținute din punct de vedere financiar și din punctul de vedere al resurselor umane pentru a ne asigura că aceste idei sunt valorate până la urmă și ca oamenii care lucrează în acest domeniu al cercetării să aibă recompensa meritată ca și cum ar lucra în orice alt domeniu de activitate. Doamna Jordan Sizeli Mulțumesc. Aș vrea să pun o întrebare suplimentară care se referă la actul legislativ asupra inovării pregătit de DG Enterprise. Sunt convinsă că veți reuși să coordonați acțiunea între DG Enterprise și DG Research. Acest lucru ar trebui să apară înainte de primăvara acestui an și vreau să vă, vă întreb dacă aveți de gând să amânați acest termen pentru a putea include și politica de inovare în strategia 2020. Într-adevăr, această strategie înseamnă, în primul rând, să ieșim din criză și să avem o piață funcțională și eficientă. Deci trebuie să fim foarte atenți. Acest proiect legislativ al inovării, așa cum ați spus foarte bine, este un element esențial al programului de lucru al viitoarei comisii. Totuși, acest program de lucru n-a fost încă adoptat și de aceea cred că este prea devreme să ne pronunțăm asupra calendarului acestei inițiative. Nu pun sub semnul întrebării faptul că ar trebui sau nu să prezentăm această inițiativă, ci numai termenul prezentării acestei inițiative, pentru că ea este foarte importantă pentru a răspunde nevoilor actorilor implicați. Am avut deja consultarea care s-a terminat în ianuarie asupra strategiei 2020, de asemenea consultări la nivel național și acum, iată, a venit momentul să prezentăm acest proiect legislativ care va fi o parte integrantă a programului de lucru, dar e prea devreme să spun exact care va fi termenul. Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Corea de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gagan Quinn. Președintele Barroso a declarat în Parlament că în domeniul cercetării și dezvoltării uh, va avea loc o revoluție pentru a ajunge la o societate bazată pe cunoaștere, însă continuă să fie foarte multă birocrație, oamenii de știință s-au săturat de acest lucru și există și o lipsă de concordanță între ce doresc ei și ce dorește industria și adesea factorii interesați își pierd de fapt interesul. Cum încercați să ieșiți? Cum veți încerca să ieșiți din această situație? Va exista finanțare suficientă pentru aceste instrumente și vor fi noi instrumente pentru a atinge obiectivele 2020? Ați stabilit niște repere politice care să fie parcurse, cum veți atrage statele membre să se întoarcă la acel 3% stabilit în Lisabona? Și cum veți face legătura dintre aceste obiective și economia de piață? Cred că e prea devreme pentru cineva care este doar comisar desemnat să înceapă să stabilească repere și de unde vor veni banii, câte fonduri ne trebuie și așa mai departe. Însă sunt de acord că strategia UE 2020 are această parte în centrul său și acest lucru a fost subliniat și de domnul Barroso. Și este datoria și sarcina mea să mă asigur că această politică este dusă la îndeplinire în cadrul Comisiei, lucru care poate fi făcut prin cooperare, prin coordonarea activităților noastre tuturor pentru a atinge obiectivele acestei politici. Și există domenii, simplificarea structurilor pe care le avem care trebuie pusă în aplicare. S-au făcut anumite aspecte, dar au rămas încă multe de făcut. Și dumneavoastră, comisia dumneavoastră, împreună cu evaluările interimare pe care le, le facem pentru programul cadru 7, ne vor ajuta să facem acest lucru. N-am nicio îndoială, deși nu am informații clare, dar voi urmări foarte îndeaproape și voi evalua propunerile care se vor regăsi în acea evaluare la jumătatea intervalului și astfel putem să avem o foaie de parcurs, să vedem unde sunt blocajele, care lucruri trebuie schimbate pentru a putea avea o politică a inovațiilor care să includă activitatea tuturor comisarilor uh, importanți pentru acest subiect, fie că e vorba de enterprise sau inovații în domeniul digital, deci cu toții să ne reunim și să cooperăm pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor acestei politici. Mulțumesc. O întrebare suplimentară? Doamnă comisar desemnat, în răspunsurile transmise în scris, ne-ați spus că ați folosit, ați apelat la Centrul Comun de Cercetare pentru a elabora politici în domeniul tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon. S-ar putea să existe un conflict de interese aici și credeți că acest centru comun de cercetare va putea face acest lucru mai bine decât alții? Cred că acest centru comun de cercetare este un organ foarte important de cercetare. E vorba de cercetări independente și respectate, care, ale căror rezultate sunt folosite de industrie și de statele membre, fiindcă sunt sigure de independența acelei activități de cercetare. Și asta este un lucru foarte important, fiindcă acest centru, uh, fie că vorbim despre educație sau industrie, nu este deținut de nimeni, de niciunul dintre grupurile de presiune. De aceea furnizează niște opinii foarte independente, folosite de industrie și de statele membre, chiar și la nivelul comisiei rezultatele sunt folosite în diferite domenii pentru a elabora politici. Și acest lucru este important să continue și vă garantez că eu uh, mă voi asigura că această independență continuă să existe. Mulțumesc foarte mult, domnul Kelly. Întâi de toate aș vrea să vă felicit, doamna, pe doamna, să vă felicit, doamna Gegan, pentru tot ceea ce ați realizat de la momentul în care ați urmat tatălui dumneavoastră până în prezent. Ați spus și citez, Uniunea Europeană poate să devină un lider în domeniul cercetării și științei. Mă bucur că ați folosit expresia poate deveni, fiindcă raportul de știință și tehnologie OCDE a redat o imagine mai dură puțin în care spune că UE cheltuiește 1,7% din uh, PIB pe cercetare și dezvoltare. Statele Unite au 2,8 și uh, Japonia 3,44% din PIB. Disparitatea în cadrul Uniunii este mult mai mare. Suedia 3,6%, Irlanda, țara noastră, 1,31% și există state care cheltuie sub 1%. Aceste decalaje trebuie eliminate dacă vrem să creăm acele locuri de muncă de care ați vorbit și dacă vrem să avem o economie inteligentă a tehnologiei. Cum propuneți, deci, să eliminăm aceste decalaje, mai ales între noi și Uniunea Europeană, Statele Unite și Japonia? Întâi de toate, trebuie să recunoaștem că Statele Unite reprezintă cel mai important partener al Europei din toate punctele de vedere în cercetare și dezvoltare din punct de vedere al investițiilor reciproce în cercetare și dezvoltare, din punct de vedere al fluxului de cercetători și oameni de știință care circulă între cele două regiuni, din punct de vedere al volumului de activități în care suntem împreună implicați și din punct de vedere al numărului de publicații și brevete la care suntem coautori. Deci este principalul partener. Avem parteneriate strategice cu Statele Unite în mai multe domenii, cum ar fi Uh, forța de acțiune UE-SUA pentru biotehnologii. Avem Consiliul Energiei UE-SUA, care a fost înființat acum câteva luni. Și trebuie să ne asigurăm că aceste activități vor fi consolidate prin structurile existente și prin crearea de noi structuri de care să beneficieze ambele părți și care să permită o intensificare a cooperării. Și sunt de acord cu dumneavoastră. Când analizăm cifrele concrete eh, la nivelul UE pe de o parte și la Japonia, Statele Unite sau noi jucători, India, China și Brazil pe de altă parte, imaginea este diferită. Trebuie să vedem care este poziția UE la nivel internațional și trebuie să ne consolidăm colaborarea cu acești parteneri, fie prin structurile existente, fie prin înființarea de noi structuri, cum am făcut cu acel Consiliu Energetic UE SUA acum câteva luni, vom reuși acest lucru în ceea ce privește obiectivul de 3%. Cred că unul dintre aspectele importante asupra căruia trebuie să găsesc o metodă de a încuraja statele membre și sectorul privat să găsească modalități de a-și crește cheltuielile pe cercetare și dezvoltare, Fiindcă întotdeauna când trecem printr-un moment de criză economică, uh, foarte ușor se trece la reducerea fondurilor pentru cercetare. Și Finlanda n-a făcut acest lucru și iată cât de departe au ajuns. Uh, alături de Suedia au depășit cu mult obiectivul și trebuie să încurajăm statele membre să facă acest lucru. Aveți o întrebare suplimentară, domnule Kelly? Mulțumesc pentru răspuns. Ați spus astăzi că sperăm să avem un program de cercetare care să fie cel mai mare din lume. Peste 5 ani doriți să vă evaluăm îndeplinirea acestui promisiuni sau este doar o utopie pe care ați prezentat-o teoretic, dar nu vă gândiți și la implementarea ei în practică? Pentru moment, programul Cadru 7 este cel mai mare program de cercetare finanțat din fonduri publice din lume și sper să nu se întâmple nimic până la finele mandatului meu, dacă voi fi confirmată, care să sugereze faptul că următorul program cadru va fi la un nivel mai mic sper să rămână la fel, cel mai mare program de cercetare finanțat din fonduri publice din lume. Este programul cadru de peste 50 de miliarde, dar când adăugăm contribuțiile de la statele membre, este vorba de 236 de miliarde de euro alocați cercetării în Europa. E o sumă uluitoare și cred că toți cercetătorii și oamenii de știință spun nu e suficient. Normal să spună așa, e logic. Însă programul cadru va fi supus unei evoluări la jumătatea intervalului în acest an, peste câteva luni, și, domnule Kelly, eu voi analiza foarte atent recomandările făcute referitor la posibile schimbări din PC7 și pentru mine, dacă sunt confirmată și pentru Directoratul General de Cercetare și Tehnologie, va fi foarte important să punem în aplicare schimbările necesare pentru următorul program cadru, domenii în care trebuie să facem schimbări, să consolidăm lucrurile, să le simplificăm în funcție de rezultatele acelei evaluări. Oricare ar fi ele, le vom pune în aplicare. Domnul Hansdorf, următorul vorbitor. Historically... Mulțumesc. În mod istoric, forța de muncă ieftină reprezenta un adevărat obstacol în calea inovării. Cunoaștem foarte multe cazuri de acest fel din trecut. Iar acum, când suntem în plină criză, ne confruntăm cu un alt pericol, și anume ca producția noastră să fie delocalizată spre țări cu forță de muncă mai ieftină, precum China, India, Africa sau America Latină. Așa că vreau să vă întreb care sunt uh, planurile dumneavoastră, ce aveți de gând să faceți pentru ca acest pericol cu care ne confruntăm să fie evitat sau să fie slăbit. Ce puteți face împotriva pericolului delocalizării producției noastre spre astfel de țări cu forță de muncă mai ieftină. This is a complicated issue <clears throat> because it involves E o chestiune foarte complicată pentru că aceasta nu mă implică doar pe mine dacă sunt confirmată, ci și pe mulți alții de la comisie și aceasta implică multe domenii de activitate. Ce facem la ora aceasta cu domeniul cercetării? Am recunoscut în acest moment că avem rivali foarte puternici Probabil că în trecut nu ne așteptam ca aceștia să devină rivali în, în aceste domenii, precum cei pe care i-ați menționat, China, India, Brazilia, Japonia și trebuie să vedem ce facem cu această situație. Ce facem la ora actuală? Cooperăm, de exemplu, în ceea ce privește cercetarea pentru biocombustibil cu Brazilia, de exemplu. De asemenea, cooperăm cu India în ceea ce privește energia solară. Cooperăm cu China în uh, domeniul aeronauticii și cred că trebuie să fim destul de deschiși și destul de sinceri să ne dăm seama că e vorba de rivali adevărați pe care probabil că nu i-am prevăzut în urmă cu 10-12 ani, dar acum, iată, aceasta este situația. Ei sunt foarte eficienți, sunt foarte activi, dinamici, agresivi, aș spune, sunt uh, concurenții noștri și trebuie să uh, continuăm procesul de implicare pe care l-am început și aceasta cred că până la urmă ne va ajuta să nu rămânem în urmă. Pentru că există domenii în care am rămas în urmă, de exemplu față de Statele Unite și în domeniul nanotehnologiei, deci trebuie să ne asigurăm că nu vom rămâne în urmă și în alte domenii. Trebuie să facem acele investiții necesare pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Mulțumesc. O întrebare suplimentară? Mulțumesc. Criza recentă ne-a arătat cât de departe suntem de teorie. Ce puteți face pentru a putea promova uh, clusterele de inovare în această situație atât de complicată? Dacă analizăm situația acestor clastere și analizăm ce spune articolul 169, vedem că am creat de, as, de deja astfel de clastere în Uniunea Europeană. Avem proiectul bonus din zona Mării Baltice și uh, care implică o serie de țări din această regiune. Cooperăm împreună pentru toate chestiunile care sunt de actualitate în, acel, în acea zonă. O Altă chestiune despre care am vorbit răspunsându-i doamnei Volean, din câte mi-aduc aminte. Spuneam că avem țări mici care lucrează împreună, făcând cercetare și care obțin rezultate mai bune decât dacă ar lucra pe cont propriu. E foarte important să promovăm toate domeniile de cercetare. Și făcând acest lucru vom avea instrumente care ne vor ajuta, indiferent că e vorba de cel de-al șaptelea program de cercetare, fie că e vorba de zona europeană de cercetare sau de simplificare. În orice caz, trebuie să ne asigurăm că cetățenii știu că Europa este deschisă și că vom promova acele politici care vor da rezultate până la urmă. Mulțumesc. Domnul Rode, în continuare se află undeva în rândurile din spate. Mulțumesc. Bun venit, doamnă comisar desemnat, la comisia noastră. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă aveți garanții din partea președintelui Barroso că ar investi mulți bani în domeniul cercetării în perioada imediat următoare. Nu știu dacă puteți clarifica această întrebare. Îmi risc viața, vă dați seama dacă răspund. Cred, domnule Rod, că vă dați seama că președintele Barroso nu se afla în situația de a da niciun fel de garanție în legătură cu proiectele de finanțare acest lucru se va vedea foarte clar doar atunci când vom începe dezbaterile pentru perspectivele bugetare, perspectivele financiare și discuțiile bugetare, discuții care, v-am spus, nu cred că vor fi deloc ușoare, vor fi dificile din multe puncte de vedere. Și în domeniul meu de responsabilitate, dacă sunt confirmată, cred și aș vrea să vă rog, pentru că am nevoie de o susținere deosebită din partea dumneavoastră pentru a menține ceea ce avem și eventual să creștem ceea ce avem. Însă, bineînțeles că va exista o concurență acerbă între diversele portofolii și diversi comisari pentru a avea susținere cât mai mare fiecare în parte. Deci răspunsul direct este nu, domnul Barroso nu mi-a dat niciun fel de garanție în ceea ce privește uh, banii pe care îi vom avea pe viitor. După cum știm, banii nu răspund întotdeauna nevoilor noastre. Și vreau să vă întreb ceea ce v-a întrebat și domnul Rivasi, și anume dacă veți face reduceri în anumite, în, a, în anumite domenii, dacă veți face compromisuri în, în anumite domenii de cercetare sau nu pentru a da banii în altă parte. Îmi pare rău dacă v-am lăsat această impresie greșită atunci când am răspuns doamnei Rivasi, pentru că pentru orice domeniu de responsabilitate pe care îl avem, trebuie să ne asigurăm să, că lucrăm foarte bine și eficient. Și acest lucru îl putem face doar atunci când vom avea o evaluare a ceea ce s-a întâmplat până acum și acest lucru îl voi vedea pe viitor dacă sunt confirmată și aceste rezultate ale evaluării vor fi folosite pentru următoarele dezbateri ale revizuirii bugetare. Și acest lucru se va face, bineînțeles, într-o cooperare de plină și cu transparență absolută față de această comisie, pentru că membrii acestei comisii știu foarte bine ce se întâmplă cu domeniul de responsabilitate pe care îl voi avea mai multe decât mine. Dumneavoastră înțelegeți foarte bine care sunt diferitele aspecte implicate și dumneavoastră aveți priorități diferite, de aceea eu trebuie să fiu foarte deschisă față de dumneavoastră, trebuie să dau dovadă de transparență în dezbaterile pe care le vom avea și va trebui să ascult cu foarte mare atenție care este părerea dumneavoastră, ce domenii trebuie schimbate, dacă trebuie schimbate, cum, în ce fel și să vedem după aceea cum ar trebui să răspund eu la aceste cereri. Mulțumesc, domnul Marinescu. Mulțumesc. Eh, președinte. Doamna comisar eh, desemnat, sunt convins că știți că încă există restricții pe piața muncii în interiorul Uniunii, inclusiv pentru cercetători. Pe de altă parte, Uniunea Europeană încearcă prin Blue Card să atragă specialiști din țări eh, terțe în Uniune. Dumneavoastră, în răspunsul scris pe care l-ați dat Parlamentului, spuneți că veți aplica politici care să ducă la instituirea în Europa a celei de-a cincea libertăți, libertatea de mișcare a cercetătorilor, informațiilor, cunoștințelor. Care ar fi concret aceste politici care să ducă la instituirea unei competiții corecte pe piața muncii din cercetare în interiorul uh, Uniunii Europene? Well, of course, as we all know, the Bineînțeles, după cum știți, Eh, cea de-a cincea libertate ține de crearea pieței unice pentru cercetare, transferarea cunoștințelor și asigurarea faptului că acest lucru este cunoscut de către toți, că lucrăm pentru eliminarea barierelor care există în calea celei de-a cincea libertăți. Aceste bariere includ domenii din responsabilitatea mea, fie că ține de, țin de simplificare sau de încurajarea îndeplinirii obiectivului de 3%. Aceste politici includ și drepturile de proprietate intelectuală, brevetele și uh, ajungerea la un brevet european precum și responsabilitățile altor comisari. Însă trebuie să lucrăm împreună ca echipă pentru a ne asigura că atunci când instituim această a cincea libertate, examinăm aproape la fel ca și în piața unică, să examinăm barierele care există Uh, atunci au existat comisari care au lucrat pentru a elimina barierele, obstacolele și blocajele. Noi trebuie să facem același lucru, nu doar eu, ci și ceilalți colegi din comisie, pentru a institui uh, podurile de care avem nevoie pentru a avea o a cincea libertate adevărată, pentru a avea o piață internă unică pentru cercetare în Uniunea Europeană. Aveți o întrebare suplimentară? Trebuie să asigurăm uh, eficiența uh, banilor comunitari investiți în, în cercetare, chiar dacă nu întotdeauna cercetarea duce la rezultate concrete. Ce părere aveți despre posibilitatea de a acorda finanțări pe baza potențialelor uh, rezultate? Um, that's not, um, that's easier probably. Este poate mai ușor de vorbit despre acest lucru decât de a acționa. Dar cred că cercetarea care are rezultate este foarte importantă. Dacă nu avem rezultate la sfârșit care să ne ajute economia să iasă din criză, acea cercetare va fi devalorizată și eu nu vreau să devalorizez cercetarea pentru că cercetătorii și știin, oamenii de știință ne dau niște instrumente pe care dacă le folosim corect putem inova pe piață pentru a crea locuri de muncă. Acest lucru este foarte important și este important să susținem acest lucru. Vă mulțumesc. Urmează domnul Perilo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Programul cadru pentru dezvoltarea tehnologică este un instrument central al strategiei de la Lisabona pentru a crea o economie mai competitivă bazată pe cunoaștere rezultatele care au fost obținute în diverse programe au fost foarte importante și au favorizat o cercetare colaboratoare între echipe care vin din diferite țări. Programele schimbărilor climatice, astăzi extrem de relevate, trebuie să determine Comisia să ajute cercetarea în domeniul agricol. Doamnă comisar, nu considerați că această cerere poate să uh, fie motivată și de anumite produse agricole semnificative pentru care um, comunitatea științifică este convinsă că au efecte curative? Sperăm că astfel de propuneri pot fi introduse în programul de lucru al sectorului agricol din al șaptelea program cadru sau al celui de-al optulea global challenges that has... Schimbările climatice sunt una din, reprezintă una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm și uh, foarte multe activități de cercetare se axează pe acest domeniu al schimbărilor climatice. De fapt, aproape jumătate din bugetul pentru programul cadru se referă la programe de cercetare pentru dezvoltare durabilă și unul dintre elementele cheie al uh, dezvoltării durabile este combaterea schimbărilor climatice și Uniunea Europeană, de fapt, este lider în elaborarea de modele care să combată schimbările climatice și în obținerea de date care să ne ajute în această luptă și impactul și al impactului său asupra ecosistemului. Și acest lucru are legătură cu agricultura. Există și studii referitoare la impactul activităților umane și ce trebuie făcut. Și există o serie de proiecte de cercetare în domeniul agriculturii analizează impactul creșterii temperaturii globale cu 2% asupra recoltelor dintr-o anumită parte a lumii, a Europei fiindcă într-o parte a Europei impactul poate fi diferit de cel, de exemplu, din sudul Spaniei. Deci trebuie să avem acest gen de cercetări, există, sunt bine finanțate și acestea ne așează baza pentru viitoare cercetări care să asigure o dezvoltare durabilă. Această cercetare este esențială poate și are impact asupra domeniului care vă interesează pe dumneavoastră și anume agricultura avem planul SET pe care l-am menționat și inițiativele comune în care se reunesc inițiativele statelor membre. Și unul dintre principalele subiecte care a fost uh, selectat pentru această inițiativă comună este, are legătură cu schimbări climatice și impactul acestora asupra mediului. Domn, doriți să puneți o întrebare suplimentară? Vă mulțumesc pentru acest răspuns. Cercetarea se referă la mai multe sectoare, telecomunicații, sectorul energetic, sectorul transportului, al sănătății, al mediului și așa mai departe. V-ați gândit la o modalitate de a coordona cercetările din toate aceste domenii pentru a obține cele mai bune rezultate posibile? Și dacă vă gândiți să simplificați uh, procedurile administrative al celui de o program cadru pentru a facilita și participarea IMM-urilor. Mulțumesc! Coordonarea acțiunilor de cercetare între directorate generale. Uh, directoratul pentru cercetare se ocupă de multă parte din cerceta- activitățile de cercetare pentru diferite zone ale politicilor uh, comunitare. Sigur, toate aceste activități se derulează în mod coordonat și în mod eficient și așa trebuie să fie și pe viitor. În ceea ce privește programul cadru 8, primul lucru pe care va trebui să-l analizez dacă voi fi confirmată este evaluarea interimară a programului cadru 7. Fără îndoială, în acel raport de evaluare vor fi făcute sugestii referitoare la nivelul de implicare al IMM-urilor, fiindcă acesta este un domeniu foarte relevant nu doar pentru comisia dumneavoastră, ci și pentru alte comisii. Cu toții ne-ați spus că nu există suficientă implicare, că trebuie făcute lucruri pentru implicarea IMM-urilor. Am spus acest lucru și repet. Uh, trebuie atunci când facem apeluri uh, să um, alegem domenii relevante pentru IMM-uri, trebuie să vorbim cu factorii interesați, trebuie să le ascultăm părerea și trebuie, cum putem mai bine, să avem o, o finanța- facilitate de finanțare într-o formă mai bună care să ajute IMM-urile. Acest lucru nu se întâmplă foarte bine în prezent. Deci trebuie să folosim toate aceste instrumente pentru a facilita o mai mare implicare a IMM-urilor. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Gutierrez Cortines. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna comisar desemnat. Aici, la Parlament, în mod normal, susținem Comisia. De multe ori, Comisia trebuie să se confrunte cu Consiliul. Și iată, ne aflăm în ce situație. Există o încercare din partea țărilor membre de a naționaliza bugetul. Și, bineînțeles, la Consiliu există încercarea de a naționaliza bugetul celui de-al șaptelea program cadru. Și în acest sens pot să spun că sunt foarte îngrijorată de posibilitatea de a pierde din calitate și de a pierde capacitatea Europei de a crește capacitățile prin aplicarea articolului 169. Și tocmai pentru că nu se știe foarte clar cum se va implementa acest articol. Și în programele comune Parlamentul nu a fost informat în legătură cu implementarea acestui program și în legătură cu posibilitatea naționalizării acestui buget. De aceea vreau să vă întreb, sunteți dispusă să susțineți bugetul celui de-al celui de șaptelea program cadru la Comisia Europeană și ca această Comisie Europeană să fie cea care decide până la urmă pentru a menține criteriile de excelență pe care le dorim cu toții? Mulțumesc. Doamna Geogan. Mulțumesc, doamnă Gutierrez. Puteți fi convinsă că voi susține cel de-al șaptelea program cadru de cercetare în cadrul Comisiei. Dacă vedem cât de diversă este cercetarea în Uniunea Europeană acesta este tocmai unul dintre motivele pentru care am pierdut foarte multe posibilități până acum în Uniunea Europeană în comparație cu alte state pe care le-am menționat aici, Statele Unite, India, China, China și așa mai departe, ceilalți actori de pe piață. Și n-aș dori să ne aflăm într-o situație în care să ne întoarcem la acel caz de lipsă de coordonare. Am văzut, de exemplu, ce s-a întâmplat cu Euronetul pentru siguranța alimentară, unde s-a demonstrat că au existat 22 de studii făcute în 27 de state membre pentru uh, salmonella. Deci, iată un exemplu foarte clar de posibilități pierdute și de eforturi dublate. Iar noi, Europa, care are această competență în domeniul cercetării, poate face mai mult. Deci nu vreau să ne întoarcem înapoi la acea situație pe care uh, ați menționat-o dumneavoastră. Însă e clar și prevăd că vor exista presiuni din partea statelor membre și în special pentru a reduce bugetul pentru cercetare și dezvoltare. Și cred că aceasta ar însemna să dăm un pas înapoi. Bineînțeles că voi susține bugetul pentru cel de-al șaptelea program cadru dacă sunt confirmată de comisia dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Gutierrez. Mulțumesc. Aș vrea atunci să vă propun și să vă întreb în același timp dacă sunteți dispusă să veniți aici în fața dumneavoastră să ne spuneți ce se va întâmpla cu articolul 185, ce se va întâmpla cu controlul bugetar și cine va lua deciziile în legătură cu programele comune. Și cum vor fi alese proiectele și în ce măsură vom asigura o coordonare cu ERA, pentru că am putea ajunge la un program ERA 2, însă controlat de statele membre. Deci, vă întreb încă o dată, veți fi dispusă să veniți aici, în fața Parlamentului și să dați dovadă de acea transparență necesară? Doamna Gutierrez, bineînțeles, între dumneavoastră și mine există un adevărat parteneriat și dacă acesta este eficient și funcționează, atunci vom reuși să obținem rezultate în domeniul cercetării. Dacă doresc să fac acest lucru, atunci am nevoie de susținerea dumneavoastră, o susținere autentică, care este absolut necesară, indiferent ce vom face pe viitor. Iar dumneavoastră reprezentați cele 27 de state membre, deci știți foarte bine ce se întâmplă la dumneavoastră acasă. Trebuie să ne implicăm împreună pentru a putea ajunge la o decizie în legătură cu ce se va întâmpla pe viitor, fie că e vorba de zona de cercetare europeană, fie că e vorba de evaluarea rezultatelor programului cadru al șaptelea, fie că e vorba de eh, discuțiile care vor începe pe marginea celui de-al optelea program cadru. Dumneavoastră sunteți partenerul meu de lucru, sunteți susținătorul meu, deci trebuie să fiți implicați dacă dorim într-adevăr să obținem cea mai bună soluție pentru Europa și dacă dorim ca Europa să fie competitivă pe viitor. Mulțumesc, doamna Thompson. Vă mulțumesc, doamna comisar desemnat. Aș dori să revin la chestiunea femeilor în știință. Ați spus mai devreme că Trebuie ca mai multe femei să fie interesate în domeniul științei. Însă, în ultimul mandat al Parlamentului, eu am făcut un raport în legătură cu femeile în domeniul științei și astăzi mai mult de 60% din studenții din universități sunt femei, doar 30, dar doar 30% din cercetători sunt femei. Și uh, cifrele sunt și mai scăzute în universități în Europa. După părerea mea, nu putem să nu ne putem permite să nu utilizăm acest potențial de talent acum când ne uh, aflăm într-o eră a concurenței globale. Trebuie să luăm măsuri pentru a uh, duce la creșterea numărului de uh, femei. Dar acestea nu au fost in, in, introduse în programul cadru 7 și acum doar 20% dintre studenții din domeniul științelor sunt, sunt femei. Acest lucru nu corespunde cu programul Comisiei pentru Egalitate. Eu vă întreb cum uh, veți, uh, vă veți asigura că mai multe femei vor avea acces la această educație. Răspunsul scurt este da situația actuală este inacceptabilă pentru că nu este vorba doar de egalitate, este vorba de pierderea resurselor umane și de a talentelor. Voi recomanda ca Direcția Generală Cercetare să conducă prin exemplu. Voi recomanda o proporție de 40% femei. În al doilea rând, vreau să susțin modernizarea Uh, managementului instituțiilor de uh, cercetare. O gestionare bună trebuie să includă egalitate și să țină cont de necesitățile femeilor. Am discutat și de diferența de salarizare. Aceasta era o inovație la vremea respectivă. Poate al treilea domeniu ar fi conștientizarea și informarea ca și campania împotriva diferențelor de salarizare. O campanie de informare pentru tinerele fete de la școala primară, învățământul secundar, universitar, pentru a introduce condițiile care îndeplinesc necesitățile femeilor în aceste industrii care au uh, reușit să rețină femeile în, în industria respectivă când altele nu au reușit. Trebuie să implementăm ceea ce am învățat pentru a putea continua la fel uh, cu succes. Aveți o întrebare suplimentară? Mă bucur uh, să aud răspunsul dumneavoastră și pentru că în acest moment 400 de mii de cercetători europeni lucrează în Statele Unite și acest lucru este o pierdere dacă vrem să îndeplinim obiectivul de la Lisabona, conform eh, cifrelor comisiei, avem nevoie de 700 de mii de cercetători și nu utilizăm potențialul femeilor. Este o pierdere. Sunt eh, într totul de acord cu dumneavoastră. Trebuie, atunci când stabilim obiective, trebuie să le și atingem. Acestea nu sunt obiective care sunt undeva în aer. Trebuie să introducem uh, instrumente clare și politici care să ne ajute să le atingem. Eu nu pot să. Eu sus, subliniez încă o dată necesitatea de comunicare pentru femei, pentru că nu este vorba doar de, comuni- de egalitate, ci și de pierderea de talente. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare de la domnul Eller. Tocmai am auzit despre evaluarea programului cadru 7 al Comisiei în Parlamentul European. Motivul cel mai des menționat de către universități și IMM-uri pentru neparticiparea la program a fost uh, uh, birocrația. Suntem pentru cercetare la nivel politic, într-adevăr. Vreți să faceți ceva? pentru ca banii contribuabililor să fie folosiți bine. Însă acești, aceste sume trebuie să fie bine cheltuite. Ați dat un răspuns diplomatic, însă ne apropiem de evaluarea intermediară a celui de-a șaptelea program cadru și Asociația Companiilor Tehnologice din Europa spune că acest program nu funcționează bine din cauza birocrației. Eu aș dori un răspuns clar în legătură cu evaluarea intermediară și ce aveți de gând să faceți pentru a rezolva acest uh, subiect. Doamna Hohenquin, nu voi menționa încă o dată ceea ce s-a făcut în cel de-a șaptelea program cadru. Foarte concret, în viitorul apropiat, voi propune, dacă voi fi confirmat în postul de comisar, o comunicare spre Parlament și spre Consiliu în, ceea ce, în ceea ce privește simplificarea. Această comunicare va explora opțiuni noi, noi concepte pentru finanțarea cercetării, concepte cum ar fi uh, sumele forfetare și alocarea de resurse. Și acest lucru este recunoscut de către Curtea de Conturi mă angajez să asigur, o, să asigur coerența, pentru că o critică pe care am auzit-o este că începe un, un proiect și la un moment, în timpul acestui proiect, ceva se schimbă și oamenii sunt preocupați de acest lucru. Noi cred că trebuie să avem o linie și o coerență care să asigure uh, progresul ulterior prin simplificarea finanțării pentru cercetare. Pe lângă această comunicare în legătură cu simplificarea, mai există două inițiative ale Comisiei. Dans... Nu am vorbit încă despre lansarea regulamentului financiar și revizuirea acesteia. Mai există și o propunere pentru un risc de tolerabil de eroare nou. Acestea sunt probleme concrete pe care, dacă voi fi confirmată, le voi urmări pentru a rezolva problemele din acest moment, domeniu. Întrebare suplimentară? Da, ați vorbit despre participarea IMM-urilor. Una dintre problemele principale este uh, problema timpului pentru contract. Nu este vorba felului în care se controlează o companie, ci felul în care compania acționează comparativ cu alte programe. Timpul dintre uh, cererea inițială și începutul contractului este de un an și jumătate și pentru IMM-uri acest lucru nu este practic, pentru industria uh, majoră acest lucru nu este practic și acest lucru nu merge nici pentru instituțiile de învățământ. Accept uh, această critică deja în programul cadru 7 exist, au existat reduceri ale timpului până la începerea contractului. Bineînțeles că trebuie să facem mai mult, trebuie să reducem acest timp. Dacă voi fi confirmată în funcție, aceasta va deveni o prioritate imediată pentru a lucra cu direcția generală și sunt sigură că acest subiect va fi ridicat în evaluarea intermediară a celui de-al șap- de șaptelea program cadru. Este o, un obiectiv, o prioritate în, pentru a ajuta IMM-urile în programul cadru. Vă mulțumesc. Urmează domnul Pașca. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani komisárka, vo svojom vystúpení ste uviedli, že navrhujete vytvoriť jednotný výskumný európsky priestor. Navrhujete... Mulțumesc. Doamna comisar desemnat, spuneți că doriți un cadru comun de cercetare și că doriți să obțineți cea de-a cincea libertatea, libertatea de circulație a informației și a cunoașterii. Și responsabilitatea, practic, este a statelor membre. Așa că vreau să vă întreb cum veți înlătura acest obstacol. in relation to the intellectual property rights, this is um... În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, aceasta a fost o problemă foarte controversată în trecut. Cred că toată lumea își dă seama că aceasta este un obstacol, este un blocaj despre care vă vorbeam și care spuneam că trebuie depășit. Și este un element care nu este de competența mea, dar Comisia, în ansamblul său, va avea această responsabilitate dacă este adoptată de Parlament. Și împreună va trebui să lucrăm cu dumneavoastră, cu Comisia dumneavoastră și cu statele membre pentru a vedea ce putem face pentru a avea o dezbatere mai profundă în acest sens și să dovedim că aceasta este o problemă adevărată, un adevărat obstacol pentru ca actorii să se implice în cel de-al șaptelea program cadru și că trebuie să rezolvăm această situație în mod coordonat. Cred că este posibil să cooperăm, poate că puteți spune că sunt naivă dacă cred acest lucru, însă oricum voi lucra cu colegii mei comisari pentru a promova o și mai mare dezbatere și să ajungem la un angajament puternic și voi putea face acest lucru dacă am susținerea membrilor acestei comisii care reprezintă cele 27 de state membre și care au cunoașterea necesară pentru a putea trece peste acest blocaj despre care vă vorbeam. Vă rog, o întrebare suplimentară? Mulțumesc. Și eu sunt de aceeași părere. Și asta demonstrează foarte clar că întrebarea pe care am pus-o este foarte complicată. Văd că doriți să cooperați cu noi și cu colegii dumneavoastră comisari, însă pentru aceasta va trebui să faceți multe eforturi pentru că nu va fi deloc ușor. Așa că întrebarea mea este cum credeți că vor putea fi rezolvate aceste probleme? If it were up to me, up to you. Dacă depinde de mine și de această comisie, atunci cred că lucrurile se pot rezolva foarte ușor, imediat. Însă știm foarte bine că sunt și alți actori implicați, nu numai eu și dumneavoastră. Deci va trebui să obținem un angajament, dar voi lucra cu dumneavoastră, cu colegii mei de la comisie, pentru a ne asigura că această problemă, acest obstacol sau blocaj, indiferent cum vrem să-i spunem, va fi rezolvată cât mai repede cu putință și aceasta pentru a permite implicarea, deschiderea necesară față de aceste pro față de aceste probleme pentru cei care consideră că drepturile de proprietate intelectuală sunt cel mai mare obstacol la ora actuală. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. S-a răspuns deja la toate întrebările și uh, ne încadrăm în timp însă aceasta nu înseamnă că vom avea dreptul la mai multe întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost atât de disciplinați, ca să spun așa, și am să dau cuvântul în încheiere doamnei comisar desemnat Johan Quinn. Aveam prevăzute 5 minute pentru ca dânsa să facă o prezentare finală și, de asemenea, doamna comisar desemnat va avea posibilitatea să facă o sinteză a acestei audieri. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate aș vrea să spun că audierea de astăzi am abordat-o într-un mod foarte concentrat. Am încercat să mă pregătesc cât mai bine posibil și a fost ca și când mă pregăteam pentru examenul de bacalaureat. cel puțin ca mamă când copiii mei au dat bacalaureatul. Acestea fiind spuse, vreau să subliniez faptul că responsabilitatea și dialogul sunt nucleul democrației europene. Am discutat de o gamă largă de chestiuni și mai rămân și altele de discutat. Am aflat care sunt preocupările comune, am ascultat cu mare atenție părerile dumneavoastră pentru cei care activează pe scena politicii, cum suntem noi, cercetarea și tehnologia se referă la identificarea și aplicarea de soluții inteligente. Trebuie să ne concentrăm resursele noastre pentru a face față problemelor celor mai grave din Europa. Redresarea economică, schimbări climatice, uh, opțiunile energetice pentru o economie cu emisii reduse de carbon, îmbunătățirea stării uh, de sănătate a cetățenilor, pe termen scurt, E nevoie de o inovare pentru a pentru a pune în funcțiune planul de redresare, trebuie să revizuim și să simplificăm instrumentele pentru programele cadru, trebuie să le facem mai accesibile, așa cum a spus toată lumea, mai inclusive și mai ușor de utilizat, mai ales de IMM-uri. Asta înseamnă multe lucruri. Să colaborăm la nivelul mai multor directorate, să lucrăm în parteneriat cu Parlamentul, cu această comisie pentru mine, pentru a ne folosi capitalul politic pentru a fi lideri în domeniul cercetării, să lucrăm cu statele membre prin programe comune și, sigur, și cu sectorul privat și cu alți parteneri pentru a atrage investiții pe piețele inovației aștept cu nerăbdare următoarele provocări și sper să fiu confirmată de Parlament, fiindcă cercetarea, inovarea și știința reprezintă pentru prima dată nucleul politicii europene și asta o oferă o mare oportunitate pentru noi toți. Știu că dumneavoastră abordați aceste subiecte cu mare seriozitate și exact același lucru îl fac și eu. Și asta înseamnă că suntem parteneri și pe plan politic, fiindcă asta suntem, politicieni cu toții. Am spus că dacă doriți să vedeți un um, funcționar sau un tehnocrat sau un birocrat, nu sunt eu acela. Eu sunt un om politic, sunt un om de acțiune și vreau să văd rezultate. Și pot să dau rezultate dacă mă sprijiniți dumneavoastră cu toții. Asta înseamnă că inovația trebuie să fie sprijinită de noi toți și nu să așteptăm ca schimbările să ne uh, gestioneze viața. E vorba de o uh, economie bazată pe gândire și acțiune și cred că împreună putem să uh, dăm naștere unui nou spirit al descoperirilor, al dezvoltării în Europa. O Europa a pionieratului, în cercetare și dezvoltare. Sper că astăzi este începutul acestui dialog consolidat și vă promit sprijinul, deschiderea și cooperarea mea. Vă garantez de asemenea și independența mea, independența de gândire și sunt conștientă de faptul că anterior am fost de două ori în fața unor comisii parlamentare și ca și în uh, situația de astăzi, a trebuit să dau o declarație de independență domnul Odi și colegii uh, dumneavoastră au fost siguri de faptul că acest lucru este adevărat și la fel puteți fi și dumneavoastră. Sper că astăzi, ziua de astăzi, marchează începutul unui dialog mai profund și a unor eforturi de cooperare între două categorii de politicieni și sper că împreună putem să livrăm ce așteaptă oamenii de la noi. Doresc locuri de muncă pentru copiii și nepoții lor. Doresc un mediu mai curat, mai sigur. Doresc tehnologii cu emisii scăzute de carbon, inteligente, ecologice. Acestea sunt cuvintele cheie, dar acestea pot fi realizate doar dacă ne unim eforturile. Și în încheiere, știu că este obiceiul între Comisie și Parlament ca comisarii să așteaptă să fie invitați în Parlament. Și aș vrea să vă rog, domnule președinte, ca acum cu această ocazie, dacă mă veți confirma în ceea ce privește cele două directorate asupra cărora sunt responsabile, deci vreau să vă spun că vreau să pot veni în Parlament, nu doar să aștept invitații, să vin și să vă întreb, să vă rog să dați contribuții la aceste domenii de politici care vor fi și care trebuie să fie nucleul economiei europene și motorul redresării economice. Sunt foarte recunoscătoare pentru atenția dumneavoastră sunt foarte recunoscătoare pentru informațiile pe care le-am uh, primit astăzi de la dumneavoastră și sper că vom avea o bună colaborare, astfel încât pentru următorii 5 ani sau peste 5 ani să pot să stau aici în fața dumneavoastră și să vă spun că sunt mândră de tot ceea ce am făcut. Nu doar eu, ci noi toți împreună. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna Gegan Queen. În numele tuturor colegilor aș vrea să vă mulțumesc pentru o dezbatere atât de animată pentru declarațiile pe care le-ați făcut, pentru modul uh, structurat în care am lucrat și răspunsurile foarte concrete. Vă mulțumesc că, iată, am petrecut împreună trei ore foarte interesante și aștept cu nerăbdare negocierile pe viitor. Vă doresc mult succes, mulțumesc tuturor colegilor N-a fost ușor să ne respectăm timpul, dar am reușit și vă mulțumesc. Continuăm mâine.